ladies and gentlemen. As a new chair of Regi... Doamnelor și domnilor, în calitate de nouă președinte a Comisiei Regi, îmi face onoarea, e onoarea mea de a vă întâmpina uh, la reuniunea noastră și de a-l întâmpina pe domnul Michel Lebrun, uh, președinte al Comitetului Regiunilor și pe Comisarul pentru Politici Regionale, domnul Johannes Hahn. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc călduros domnului comisar Hahn pentru angajamentul domniei sale constant în favoarea relațiilor cu Parlamentul European, chiar și atunci când uh, Comisia Europeană și Parlamentul European nu sunt în acord, domnia sa este întotdeauna un partener deschis și de nădejde și sperăm sincer că va rămâne un avocat al politicii de coeziune în viitoarea sa uh, misiune. Ca rezultat al, al uh, alegerilor Parlamentului European din mai, S-a schimbat uh, radical structura comisiei noastre, însă sunt convinsă că veți fi de acord cu mine în a uh, ura bun venit uh, membrilor noștri mai experimentați și urându-le succes în uh, munca lor colegilor noi. Noi noștri membri includ doi foști președinți ai Comisiei ai, uh, ai Comitetului Regiunilor, doamna Breso și domnul Valcarcel. Însă nu contează dacă suntem, dacă suntem membri cu vechime sau noi aici în Parlamentul European, foști membri ai Comisiei Regiunilor sau nou veniți la Bruxelles, avem un lucru în comun și anume faptul că suntem cu toții gata să contribuim la dezvoltarea politicilor de coeziune. Într-o perioadă de dificultăți economice, politica de coeziune joacă un rol crucial în redresarea uh, economiei europene, trebuie să dăm dovadă de ambiție, politicii, politicile de coeziune trebuie să dea rezultate, utilizarea celor mai bune practici trebuie să ghideze uh, punerea sa în aplicare. Astăzi avem uh, plăcerea de a ura bun venit domnului Angel Gurria, președintele OCDE, care ne va explica modul în care alte regiuni ale lumii ne privesc ca un exemplu și ca o inspirație și uh, se inspiră din politica europeană de coeziune. Doamnelor și domnilor, putem fi mândri de rezultatele pe care le-am realizat până acum, însă nu ne putem uh, odihni pe lauri, mai ales Comisia Regii își va utiliza uh, dreptul uh, parlamentar de a solicita informații din partea Comisiei pentru a se asigura că punerea în aplicare a noi legislații în materie de coeziune e cu atenție monitorizată. O raportare mai frecventă către Comisia Regii a fost una, unul din punctele cheie evocat de membrii în recenta noastră audiere a Comisarului numit pentru politici regionale, doamna Crețu. Și nu e un lucru pe care îl vom da uitării. Comisia astfel uh, ar trebui să se aștepte ca și Comisia noastră Regii să o tragă la răspundere și să monitorizeze modul în care implementează această politică și vom face vizite în statele membre pentru a verifica până în aplicare la fața locului. Vom adresa întrebări comisiei atunci când progresul e prea lent și vom organiza audieri pentru a informa membrii Parlamentului European și toți actorii implicați. Cetățenii noștri doresc să vadă rezultate, trebuie să lucrăm împreună în rolurile, rolurile noastre diferite, dar complementare, pentru a ne asigura că nu vom dezamăgi pe cetățenii Europei. Mulțumesc pentru atenție și dau acum cuvântul domnului Lebrun, președinte al Comitetului Regiunilor. Doamnă președinte a Comisiei Regii, doamnă Mihailova, domnule vicepreședinte al Parlamentului European, uh, dragă Hamă Luis, domnule comisar uh, Ioanes Han, domnule secretar general al OCDE, doamnelor și domnilor, mă bucur de faptul că această sesiune de deschidere a zilelor deschise are loc încă o dată în sala de plen a Parlamentului European, căruia aș dori să-i mulțumesc uh, pentru faptul că ne primește din nou. Nu continuăm doar o tradiție încetățenită între instituțiile noastre. Întâlnirea noastră de astăzi coincide cu uh, sfârșitul audierilor uh, comisarilor desemnați mâine cu noua lansare a unui mandat și a unui cadru instituțional. Eh, faptul că ședința noastră are loc eh, în același timp cu audierilor nu e un lucru lipsit de importanță. Deci, doamnă Mihailova, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că încă o dată ați organizat reuniunea mixtă a Comisiilor Regii și COTER ale instituțiilor noastre. Domnule comisar, dragă Iohannes, în calitate de comisar însărcinat cu politica regională, nu numai că ați uh, lăsat o amprentă foarte puternică asupra acestei politici, ci și acest eveniment uh, care uh, se întâlnește în acest an de-a 12-a oară. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană și structura sa de guvernanță au trecut prin foarte multe schimbări și așa se întâmplă și cu politica regională. Sub egida dumneavoastră, această politică regională a devenit o politică de investiții care a pus accentul pe rezultate. Și e legată de uh, guvernanța economică a uh, Uniunii Europene și strategia sa Europa 2020. Astăzi a sosit ora bilanțului a realizărilor concrete și aceste uh, realizări concrete fac obiectul acestor zile deschise. Trebuie să aducem o valoare adăugată finanțării Uniunii Europene la nivelul regiunilor și al municipalităților, al orașelor noastre. Să facem investiții inteligente pentru cetățenii noștri. Iată care este deviza responsabililor care uh, se ocupă de programele în curs de lansare pentru perioada 2014-2020. Și cred că sunt asentimentul tuturor participanților de astăzi când spun mulțumesc, mulțumesc domnule comisar, mulțumesc Iohannes, pentru toți acești ani în slujba regiunilor și pentru angajamentul dumneavoastră care a ținut întotdeauna cont de preocupările noastre. Domnule secretar general al uh, OSCT, domnule Goria, aș dori să îmi exprim plăcerea noastră pentru faptul că vă putem ura bun venit în rândul nostru. Nu cred că mă înșel când spun că Comitetul Regiunilor și Comisia Europeană împărtășesc aceeași uh, concluzie. Investiții publice inteligente sunt foarte importante pentru a face față uh, problemei legate de creșterea economică. Mulțumesc de asemenea și pentru faptul că cu ocazia acestor zile deschise, ne-ați uh, transmis uh, principalele concluzii ale perspectivelor regionale 2014 ale OCDE și regionalul cu privire la bunăstarea regională. Și, de asemenea, aș dori să vă mulțumesc și pentru acest memorandum pe care tocmai l-am semnat, dumneavoastră numele OCDE, eu în numele Comitetului Regiunilor, pentru a spori cooperarea noastră, care deja, nu cred că mai e nevoie să subliniez, a fost foarte eficientă. Doamnelor și domnilor, aș dori să profit de ocazie pentru a spune că programul din următoarele zile e rezultatul contribuției a 200 de regiuni și de municipalități, 30 de țări, 11 direcții generale ale Comisiei Europene și a mai multor rețele și asociații europene. Foarte mulți dintre partenerii noștri ne onorează cu prezența astăzi la lucrările de astăzi. Nu cu toți, bineînțeles. Aș dori să vă mulțumesc și pentru sprijinul dumneavoastră. De asemenea, aș dori să adaug un cuvânt de mulțumire pentru reprezentanții aleși, edilii la nivel uh, local și regional. Stimați colegi, Comitetul European al Regiunilor reprezintă instituția dumneavoastră. Comitetul Regiunilor acordă consiliere instituțiilor europene în ceea ce privește politicile europene și locale. În acest sens, am fost și vom rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru ca vocea dumneavoastră să se facă auzită la nivelul regiunilor. Apărăm principiul uh, subsidiarității și a guvernanței la mai multe niveluri. Atunci când sunt uh, validate strategiile, strategiile legionare la nivelul Uniunii Europene. Avem un nou mandat, o nouă legislatură în Europeană. Și deci toate aceste uh, schimbări vor uh, uh, hrăni dezbaterile din lunile următoare. Aș dori să vă asigur că vom face o analiză minuțioasă a acestor dezbateri și vom încerca să ținem cont de ideile dumneavoastră pentru ca sugestiile dumneavoastră să se transpună în fapte. Aș dori să, mulțu- să vă spun că în uh, timpul acestor zile deschise, Comitetul Regiunilor vă stă la dispoziție pentru orice întrebare. În încheiere, doamnelor și domnilor, aș dori să vă urez bun venit la aceste zile deschise și aș dori să dau cuvântul primului nostru vorbitor, Ramon Luis. Cine este mai dreptățit uh, decât dumneavoastră în calitatea de vicepreședinte, fost președinte al Comitetului Regiunilor și de actual vicepreședinte al uh, Parlamentului European, pentru a sublinia, pentru a evidenția importanța regiunilor și a municipiilor în proiectul european. Așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră în calitate de nou europarlamentar pe care îl reprezentați astăzi. Mulțumesc! Iar acum îmi revine plăcerea să dau cuvântul domnului Ramon Luis Valcasar Siso, oaspete de seamă, vicepreședinte al Parlamentului European. Vă rog, aveți cuvântul. Stimata președintă de la Comisie. Stimată doamnă președintă a Comisiei Regii, doamnă Mihailova, domnule președinte Lebrun, domnule comisar, domnule Guria, secretar general al OCDE, stimate domnule comisar Han, stimați colegi, doamne și domni, prietene și prieteni, probabil că vă, vi se vor părea utopice cuvintele mele de început, însă cu siguranță vă, le spun din inimă și vă spun că pentru mine este o onoare să mă aflu astăzi aici cu ocazia deschiderii unui eveniment atât de însemnat ca zilele deschise și să pot să mă întâlnesc din nou cu atâția vechi prieteni în calitate de membru al uh, Comitetului Regiunilor timp de aproape 20 de ani și vicepreședinte până acum câteva luni. Cunosc foarte bine această instituție și știu care sunt eforturile făcute aici pentru a apăra interesele tuturor regiunilor și tuturor orașelor europene. Zilele deschise constituie excelentă ocazie pentru a pune în comun experiențe, pentru a face bilanțuri în legătură cu impactul politicii de coeziune în teritoriile noastre. În plus, constituie un mod de a coopera foarte bun pentru a dovedi faptul că proiectul european uh, este ajustat la necesitățile reale de la fața locului, uh, la ceea ce, până la urmă, cetățeanul așteaptă de la Uniunea Europeană. Din totdeauna, cooperarea între instituțiile noastre a fost foarte importantă și acordul semnat în februarie nu este altceva decât uh, până la urmă sfârșitul natural și mm, al relațiilor noastre și arată importanța acordată subsidiarității și guvernanței multiniveluri, ambele esențiale pentru punerea în practică a uh, competențelor noastre. La fel, acest dialog interinstituțional reflectă interesul ambelor instituții pentru a uh, îndeplini obiectivul coeziunii economice, sociale și teritoriale, care constituie un pilon al Uniunii Europene. Cu acordul uh, nostru, relațiile între Comisiile Comitetului Regiunilor și ale Parlamentului European se vor intensifica. Vom reuși astfel să avem mai multă sinergie între raportorii noștri și conținutul rapoartelor Uh, și a vizelor uh, se va îmbogăți și rezultatele legislației europene se vor ajusta mai mult și mai bine necesitățile guvernelor, mai, cele mai apropiate de cetățeni. Uh, e fără îndoială că în noua mea funcțiune în Parlamentul European mă voi ocupa personal de a avea relații încă și mai strânse, dacă e posibil, între instituțiile noastre. Doamnelor și domnilor, Domnule comisar Han, dragă Iohannes, încă o dată doresc să uh, recunosc și să salut excelenta uh, ta muncă în calitate de comisar pentru politica regională din ultimii ani. Dumneavoastră a fost un mare aliat și apărător al coeziunii în toate regiunile și în toate orașele europene. De fapt, ați apărat utilitatea acestei politici atunci când foarte mulți au pus sub semnul întrebării rezultatele sale în lumina proastelor cifre macroeconomice cauzate de criză. Noul ciclu al, politici, al politicii de coeziune demarează într-un moment în care Europa reîncepe să dea semnale de creștere economică. Însă această redresare, din nefericire, nu a împiedicat faptul ca disparitățile internaționale să uh, crească. Așa, după cum spune ultimul raport privitor la coeziunea economică, socială și teritorială. Din acest motiv, trebuie să consolidăm dimensiunea teritorială a politicilor europene. E important ca noi cu toții să fim activi pentru a garanta o politică de coeziune care să fie pe potriva particularităților fiecărui teritoriu deoarece politica regională e cel mai bun instrument pe care îl are Uniunea Europeană pentru a uh, o apuca din nou pe cuvântul, pe, mă scuzați, pe drumul consolidării, recuperării economice și a creării de locuri de muncă. Noua politică de coeziune va susține sectorul energiilor regenerabile și sectorul IMM-urilor și va stimula inovarea. Acesta constituie o sursă de creare de locuri de muncă. După cum uh, loc, sunt, de exemplu, locurile de muncă verzi și cererea de mână de lucru calificată din sectorul tehnologiilor și al informației și al comunicațiilor. Și transformarea și consolidarea unui model de creștere durabil și inclusiv. Domnul președinte Legrand a remarcat foarte bine că un obiectiv primordial al mandatului său este crearea de locuri de muncă și mai ales lupta împotriva șomajului tinerilor. Acesta este obiectivul comun pe care trebuie să-l obținem cu toții. Trebuie să luptăm pentru ca cetățenii să simtă uh, că Europa este aproape de ei și pentru asta e necesar să demarăm un plan european de investiții care să stimuleze creșterea. Și vă voi spune că sunt puține politici mai bune decât politica referitoare la coeziune. Însă, mă preocupă faptul că din partea Uniunii Europene eh, noi punem bariere în calea recuperării economice a regiunilor și asta din diverse motive. Pe de o parte, trebuie să aplicăm toată flexibilitatea existentă în pactul de stabilitate și creștere, pentru ca investițiile din fonduri structurale să nu fie stopate, atât noi cei din Parlament, cât și cei de la Comitetul Regiunilor. Să excludem din compatibilitatea obiectivului partea de cofinanțare națională atunci când există inversiuni legate de politica de coeziune. Președinția italiană a Consiliului a făcut și ea din această temă o prioritate a sa și așteptăm un răspuns înaintea finalului acestui an. În orice caz, autoritățile locale și regionale știu că pot conta pe Parlamentul European ca aliat în acest domeniu. Pe de altă parte, și în al doilea rând, ne preocupă modul de a aborda enorma întârziere a plăților legate de politica de coeziune. La finalul anului trecut, volumul de facturi neplătite de la bugetul european a ajuns la 23 de miliarde de euro. Aceste plăți uh, nerealizate duc la numeroase probleme și mai ales în regiunile care deja suferă de pe urma crizei. Iată că aceste plăți trec de cele uh, 60 uh, de mii care stabilite, sunt stabilite uh, și această situație nu mai poate dura și trebuie să o depășim împreună cu Comisia și cu Consiliul. Și mi-ar plăcea, domnilor și domnilor, ca mm, regiunile să-și apere pozițiile în fața capitalelor țărilor lor, pentru că trebuie ca investițiile să ajungă la fața locului cât mai rapid posibil. Și în ultimul rând, consider că pentru a valorifica eh, bogăția regiunilor noastre, nu doar că trebuie să utilizăm date referitoare la PIB, ci și alți indicatori care să reflecte mai bine realitățile și calitatea vieții a cetățenilor noștri. Și, în acest sens, profit de ocazie pentru a recunoaște excelenta muncă făcută de OCDE. Iată, uh, secretarul general OCDE ne face mare onoare să fie alături de noi astăzi și ne dă ocazia de a cunoaște mai bine realitățile din teritoriile noastre. Eh, mă opresc aici, mulțumindu-vă pentru atenție și vă urez succes în eh, zilele deschise. Mulțumesc! Thank you, Mr. Valcarcel. Mulțumesc, domnule Valcarcel, și acum am plăcerea să dau cuvântul domnului comisar pentru politici regionale, domnul Johannes Hahn. Vă rog, domnule comisar. Thank you, <clears throat> Thank you Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, domnule secretar general, domnul vicepreședinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi prieteni ai politicii regionale și nu numai, aș spune. Vreau să vă salut pe toți astăzi și să vă urez bun venit, mai ales anul acesta la zilele deschise. Pentru mine este un moment deosebit de important Până la urmă, e ultima dată când particip la Open Days, la zilele porților deschise, în calitate de comisar pentru politica regională. Mi-amintesc foarte bine prima dată când am participat la acest eveniment în 2010, chiar după ce s-a publicat al cincilea raport de coeziune. Atunci a început un proces de reflexie privind viitorul politicii de coeziune. La vremea respectivă se începea deja să se înțeleagă că politica regională nu putea fi continuată neschimbată. Și mi-amintesc că în discursul meu introductiv identificasem trei aspecte cheie ale viitoarei politici de coeziune. Concentrare, rezultate și condiționalitate. În 2010, Exista foarte mult scepticism cu privire la plus valoarea politicii de coeziune și cel mai bun răspuns la aceste critici a fost o reformă, o reformă a politicii de coeziune, în așa fel încât ea să devină un instrument real de investiții strategice pentru regiunile uh, noastre, contribuind astfel la atingerea obiectivelor UE. Mă apropii de finalul mandatului meu de comisar pentru politica regională și nu ascund mândria. Mă simt ca un tată care își privește copilul cum crește. Iată că au trecut 5 ani și avem o politică a coeziunii reformată, mai strategică, mai concentrată și orientată spre rezultate. Aceasta oferă cadrul necesar pentru investiții eficiente în regiunile noastre și contribuie la obiectivul Uniunii de a uh, pune în practică strategia UE 2020. Ca rezultat al reformei, mentalitatea oamenilor s-a schimbat. Politica de coeziune nu mai este considerată ca uh, o sumă de bani de dat regiunilor. Acum filozofia de investiții se percepe și se înțelege bine și nu doar pentru că numele politicii s-a schimbat, pentru că acum vorbim despre fondurile europene structurale și de investiții, ci mai ales pentru că această reformă plasează strategia înaintea proiectelor. Ne aflăm acum la începutul perioadei 2014-2020. Este faza cea mai critică pentru că acum punem uh, bazele cadrului corect de cheltuire a fondurilor. Sunt în curs negocieri de finalizare a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale. Până acum, Comisia a adoptat 16 acorduri de parteneriat, probabil încă unul, cel cu Finlanda, va urma săptămâna aceasta. Și până la sfârșitul săptămânii, deci, vom avea 17 acorduri de parteneriat care înseamnă mai mult de 311 miliarde de euro sau aproximativ 70% din întregul buget al fondurilor europene structurale și de investiții. Am primit toate programele operaționale, dar am adoptat doar șapte până acum. Suntem departe de sfârșitul drumului. Mai sunt multe de făcut înainte să începem să investim în proiecte și în economia reală. Cu toate acestea, nu trebuie să sacrificăm calitatea de dragul vitezei. Până la urmă, aceasta este programarea pentru următorii șapte ani. Și dacă țineți cont și de faza de pregătire, e vorba de un deceniu până la urmă. O prima analiză a informațiilor din acordurile de parteneriat și a acordurilor și a programelor operaționale, vedem semne foarte încurajatoare. Este clar că aproximativ 125 de miliarde de euro sunt alocate pentru a susține afacerile, cercetarea și dezvoltarea, inovația, TIC și economia cu consum redus de carbon. Acesta reprezintă o creștere cu peste 20% față de perioada anterioară care se reflectă într-o scădere de magnitudine similară în ceea ce privește susținerea pentru infrastructură. Desigur că noi continuăm să susținem dezvoltarea infrastructurii în majoritatea statelor membre. De data aceasta, diferența este că punem un accent mai puternic și facem o selecție mai strategică a proiectelor care contribuie la o creștere inteligentă și durabilă. De asemenea, susținem și uh, crearea de șanse de afaceri și de locuri de muncă pentru cei din regiuni. Astfel, sperăm să tratăm exodul creierelor oamenii, vor rămâne poate acolo unde sunt, dacă au șanse acolo unde sunt. Un alt semn pozitiv este că instrumentele financiare au o importanță tot mai mare. Am uh, constatat o creștere de 10 ori de la perioada 2006 la perioada 2007-2013. La sfârșitul lui 2012, politica de coeziune însemnase 12,6 miliarde de euro în 25 de state membre prin instrumente financiare. În perioada anterioară era vorba de doar 1 miliard de euro. Sperăm acum ca pentru perioada 2014-2020 această sumă să se dubleze, cel puțin, ajungând la 30 sau chiar mai bine 40 de miliarde de euro. Sigur că sunt și măsurile specifice de promovare a ocupării, de ameliorarea calificării oamenilor și de reducerea sărăciei. Analiza noastră arată că aproape 100 de miliarde de euro vor fi investiți în oameni prin Fondul Social European în noua perioadă și uh, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. E vorba de uh, o abordare a creierii de calificări potrivite pentru piața muncii și de a avea o abordare integrată. Vor fi 88 de programe în 16 state, programe finanțate din fonduri multiple. Și mă încurajează foarte mult alocările dedicate economiei cu emisii reduse de carbon. Este una din cele patru zone tematice unde s-au impus praguri minime în statele membre. Doar pe această bază, alocarea minimă ar fi fost de aproximativ 23 de miliarde de euro. Totuși, eficiența energetică și dezvoltarea surselor regenerabile de energie au devenit și mai importante în climatul actual. Și cred că am putea menționa o cifră foarte impresionantă. Dacă am putea economisi 1% din energia consumată în Europa în fiecare an, ne-am putea reduce importurile de gaz cu 2,6% pe an. Și știți ce înseamnă acest lucru, ținând cont de criza politică actuală, cea din Ucraina și altele. Rezultatul este că avem acum aproximativ 38 de miliarde de euro alocate susținerii tranziției la o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă pe plan climatic. Asta pe baza celor 17 acorduri de parteneriat din 28. E aproape dublu față de perioada 2007-2013 și la acest lucru se vor adăuga investițiile private și partea de cofinanțare publică. Dar să nu ne lăsăm luați de val. Aceste semne sunt încurajatoare, însă nu sunt decât angajamente pe hârtie. E important să continuăm să trecem la implementarea programelor și să începem investițiile în proiecte care ar transpune teoria în practică. Dragi prieteni, aș dori să profit de ocazie ca să vă împărtășesc gândurile mele cu privire la niște provocări cruciale din viitor. După cum știți, politica de coeziune depinde de mediul economic în care se implementează. Și din acest motiv am introdus o legătură între noua politică de coeziune și guvernanța economică la nivel european și semestrul european. Cu toate acestea, nu s-au pus încă la punct modalitățile de creare a acestei legături. Deocamdată se consideră cel mai mult că rolul politicii de coeziune este să, să suspende finanțarea pentru statele care nu își îndeplinesc obligațiile în cadrul semestrului european. Dar e clar că avem nevoie și de stimulente, nu numai de uh, sancțiuni. Trebuie să amintim că fondurile europene structurale și de investiții sunt disponibile pentru ca statele membre să-și poată îndeplini obligațiile în cadrul semestrului european. Politica de coeziune completează triunghiul guvernanței economice al consolidării fiscale, al reformelor structurale și al investițiilor. Toate trei trebuie să uh, fie strâns legate. O altă provocare importantă pentru viitor este consolidarea capacității administrative a autorităților publice și a părților interesate la nivel local și regional. E vorba de cei care implementează proiectele pe teren, nu și nu au nevoie neapărat de bani, ci de crearea structurilor adecvate și de um, instrumente de lucru, ceea ce înseamnă și simplificarea regulilor și clădirea de parteneriate eficiente la toate nivelurile. Politica de coeziune oferă fonduri și oportunități pentru a ameliora situația administrației publice. Contribuie la crearea unui mediu de încredere care poate fi atrăgător și pentru investițiile străine directe. Mai există o problemă importantă care trebuie rezolvată și anume o problemă de viitor imediat, la care s-au referit și unii din antevorbitorii mei. După cum știți, există o diferență între angajamentele anuale și plățile anuale de la bugetul Uniunii. Din păcate, această diferență devine tot mai mare de la un an la altul și, din această cauză, ne este greu să ne onorăm angajamentele. Am ajuns la un nivel la care implementarea reală a proiectelor pe teren este afectată de lipsa de fonduri, de lichidități. Statele membre trebuie să trateze această disparitate dintre angajamentele de politică și deciziile bugetare. Nu pot să ne ceară și nu pot să se aștepte de la noi să obținem rezultate fără să facem să fie disponibile resursele necesare. Deci vreau să vă rog pe toți să vă folosiți contactele și forța politică din statele membre spuneți-le că bugetul european este un buget pentru statele membre, pentru cetățenii europeni, nu este un buget pentru administrație. Costul administrativ al instituțiilor europene nu reprezintă atât de mult. Cam 6% din bugetul total al Uniunii Europene este folosit pentru costurile administrative, pentru toate instituțiile europene. Peste 94% din buget se întoarce în statele membre. Și o parte mică din acești bani sunt folosiți pentru acțiuni în afara Uniunii. Deci, când cerem o finanțare adecvată a bugetului, noi vrem un buget ca să ne putem îndeplini obligațiile față de contractanții noștri finali și vreau să vă rog să țineți cont de acest lucru și să faceți lobby în acest sens. Doamnelor și domnilor, în mandatul meu am susținut și o agendă urbană politică în politica noastră. Nu doar politica de coeziune, ci și alte politici europene sunt uh, foarte importante pentru orașe. Fără orașe nu vom atinge obiectivele ambițioase 2020 fără orașe nu vom putea ieși la modul sustenabil din criză, fără orașe nu va exista o însușire a agendei europene. La finele mandatului meu de comisar mă bucur că am făcut progrese și că am reușit să consolidăm dimensiunea urbană a politicii noastre. Dar nu trebuie să se considere că avem o contradicție în zonele rurale. Ce ne trebuie este o cooperare strânsă între zonele urbane și zonele rurale din Europa, pentru că acestea nu sunt separate unele de altele. Știm cu toții care este situația oamenilor din teritoriu. Faptul că avem o nouă dimensiune urbană care reprezintă cam 50-60% din fondurile uh, FEDER. În același timp, suma alocată investițiilor integrate în, pentru dezvoltarea urbană sustenabilă este cam de 60 de miliarde de euro, de două ori mai mult decât cerința minimă de 5%. Pe viitor trebuie să mergem și mai departe. S-a încheiat acum consultarea publică pe tema agendei urbane și e clar că avem nevoie de o implicare mai mare a cetățenilor în acest proces. Analizele acestei consultări vor fi publicate înainte de sfârșitul anului. Și trebuie să păstrăm avântul și pentru agenda dezvoltării. Dragi prieteni, zilele porților deschise reprezintă o vitrină perfectă pentru a arăta importanța managementului partajat. Această abordare a creat relații puternice nu doar între Comisie și statele membre, ci, mai important, între autoritățile naționale, regionale și locale și părțile interesate. Această abordare bazată pe includere și acest principiu al parteneriatului a stat la baza succesului politicii de coeziune. Știu bine că unele dintre cele mai bune proiecte ale noastre și unele dintre rețelele noastre cele mai eficiente au început la un astfel de eveniment al porților deschise. Prin principiul gestiunii partajate și prin abordarea de parteneriat, politica de coeziune poate să dea rezultate pe teren, să mobilizeze resursele și să creeze o, un sentiment de însușire a proiectelor. Și tocmai de aceea Politica de coeziune contribuie la obiectivele noastre europene comune. Unele din obiective sunt evidente, cum sunt cele din programul 2020, dar mai sunt și multe altele. De exemplu, fondurile structurale au fost mobilizate ca să ne ajute uh, în a susține bugetele afectate de criză, bugetele de investiții publice, care altfel s-ar fi prăbușit. De asemenea, contribuie la acoperirea lacunelor în rețelele majore de transport, din Europa și ne ajută și să scăpăm de problemele de dependență energetică. Reforma a transformat politica de coeziune într-un instrument care să răspundă oricăror provocări ce uh, ne vor apărea în cale după 2020. Îmi iau acum la revedere și aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor celor care au făcut posibil această reformă. Și mai ales aș dori să-mi exprim aprecierea față de colegii din Parlamentul European și din Comitetul Regiunilor. față de fosta președintă a Comisiei Regii din Parlamentul European, doamna Danuta Hübner, și față de fostul președinte al Comitetului Regiunilor, doamna Mercedes Bresso și domnul Ramon Luis Valcarcel. Cu toții au jucat un rol cheie în această reformă. Aș dori de asemenea să-mi exprim aprecierea față de uh, Angel Ueda pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o de-a lungul anilor cu OCDE-ul. Și de asemenea vreau să mulțumesc tuturor celor uh, cu care am avut plăcerea de a colabora, pe un mulți îi văd aici în sală astăzi. Am lucrat împreună în ultimii cinci ani în vizitele mele în regiuni. Dumneavoastră faceți ca lucrurile să se transforme în realitate în teritoriu și să fiți convinși că, deși îmi voi schimba mandatul, dezvoltarea regiunilor rămâne un subiect drag mie. Dar vreau să vă mai spun și că vă puteți baza pe hotărârea și pe angajamentul și empatia succesor, succesoarei mele, Corina Crețu. Vă, o să vă rog din toată inima să vă concentrați pe finalizarea documentelor de programare. Cum spuneam, să nu sacrificați calitatea de dragul vitezei și să vă asigurați că profitați de șansele oferite de politica de coeziune pentru a face investițiile necesare pentru regiunile dumneavoastră. Astfel se va schimba ceva în viața oamenilor. În ultimii câțiva ani ne-am bazat uh, pe uh, gânditori ca să creăm această politică, iar, acum a venit momentul oamenilor de acțiune, deci să trecem la treabă. Mulțumesc mult! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori acum să îi dau cuvântul domnului Jose Angel Guria, secretarul general al OCDE. Aveți cuvântul. <clears throat> Madame uh, Mihailova. Doamna Mihailova, domnule președinte Lebrun, domnule vicepreședinte Valcarcel, domnule comisar Han, dragul meu Iohannes, stimați europarlamentari, domnilor și domnilor, colegi și prieteni, e o plăcere pentru mine să particip la lansarea acestor zile deschise 2014. Am cooperat cu Comisia Europeană și cu Comitetul Regiunilor de ani buni și bineînțeles că vom continua să facem la fel pentru a promova o dezvoltare regională eficientă. Doar în urmă cu câteva ore, așa cum spunea și președintele Lebrun, am trimis acest memorandum uh, de uh, înțelegere cu Comitetul Regiunilor, recunoscând importanța cooperării noastre, dar mai ales angajându-ne să cooperăm și mai sistematic pe viitor. Uh, zilele deschise de anul acesta sunt foarte importante pentru că se bazează mai ales pe investiții inteligente pentru oameni. Uh, la șase ani după criza europeană, e adevărat, cetățenii își doresc mai multă creștere economică, mai multe locuri de muncă, o calitate mai bună pentru de viață și un uh, viitor mai verde uh, sigur că poate că sunt foarte multe exigențe pentru resursele insuficiente pe care le avem la dispoziție. De aceea, investițiile inteligente sunt foarte importante dacă dorim să ne atingem aceste obiective și să ținem cont de nevoile cetățenilor guvernele naționale și locale fac investițiile majore. În 2012 reprezentau 70% din 1,3 trilioane din, uh, de investiții publice directe. Presiunile bugete, asupra bugetelor publice pentru sistemele de sănătate, de învățământ și așa mai departe au arătat că aceste investiții inteligente au fost o variabilă foarte importantă în ultimii ani. Între 2007 și 2012, de fapt, volumul investițiilor subnaționale în uh, țările OCD a scăzut cu 4%. Astăzi aș dori să evidențiez câteva opțiuni politice și câteva instrumente guvernamentale pe care le pregătim pentru a vedea de ce și unde investițiile viitoare pot avea un uh, impact durabil și pozitiv pe viitor. Și de aceea am uh, lansat aceste două publicații astăzi. Uh, Perspectivele regionale 2014 OCD și o a doua publicație, uh, cum se trăiește în regiunea dumneavoastră. De asemenea, în acest context, mergem la nivel și mai regional, analizăm situația din regiunea, pe regiune, deci Sardinia, nordul țărilor de jos, Newcastle, Danemarca de Sud, Roma, Italia, uh, statul Morelos din Mexic sau parteneriatul cu SUA pentru uh, comunitățile durabile din SUA. Iată doar câteva exemple ale abordărilor regionale foarte țintite în ceea ce privește bunăstarea și cum se trăiește în anumite regiuni. Sigur că suntem conștienți că în... Deci, sigur, ce contează în regiunile noastre e mult mai mult decât PIB-ul și PIB-ul pe cap de locuitor. Pentru a avea politici mai eficiente, trebuie să nu ne uităm doar la uh, indicatori individuali, ci la o panoplie de indicatori care uh, duc la această bunăstare și care duc la acești indicatori uh, Uh, care rezultă în bunăstarea națională. Acești indicatori au fost folosiți pentru prima dată în 2011 și acum încercăm să ne orientăm mai mult spre regiuni pentru că foarte mulți dintre factorii care afectează viața oamenilor de zi cu zi intervin la nivel local și regional. Deci vă invit să folosiți site-ul nostru interactiv, cum se trăiește în regiunea mea voastră, unde se face comparație între 372 regiuni în 49 de țări se ține cont de nouă dimensiuni diferite legate de calitatea vieții din aceste regiuni. De exemplu, puteți constata cum uh, impozitele afectează viața oamenilor când vorbim despre sistemul de sănătate sau să facem o comparație între Saxonia și uh, un stat din America atunci când vorbim despre șomaj. Sigur că mai intervin și alți factori, accesul la oportunități de educare, condiții materiale, precum sănătate, mediu curat, uh, siguranță. Toți acești factori joacă un rol foarte important atunci când vorbim despre bunăstare. Și foarte mult uh, depind de locul unde trăiești și mediile naționale ne spun foarte puțin de fapt despre situația pe regiune. În raport se sublinează că trebuie să vedem cum investițiile publice duc la creare de locuri de muncă, la oportunități egale pentru cetățeni, uh, sporind bunăstarea individuală. Adesea a măsurat uh, ce se poate măsura, de exemplu, numărul de paturi din spitale. Sigur, e un criteriu obiectiv, un uh, indicator ușor de verificat, ceea ce nu spune prea mult dacă oamenii sunt despre sănătatea oamenilor. Axarea doar pe rezultate ne permite să ajungem la sinergii între diversele aspecte ale bunăstării și ne dă uh, de gândit nouă decidenților politice. Și investiții inteligente pot avea un impact mai puternic atunci când ținem cont de dimensiunile care duc la bunăstare simultan. De exemplu, infrastructurile verzi, nu au doar consecințe pozitive pentru mediul înconjurător, ci duc și la crearea de locuri de muncă sau la dezvoltarea unor anumite tipuri de tehnologii. Având în vedere că orașele, metropolele cresc, investițiile țintite rămân, ă, sunt tot mai importante. Doi dintre trei cetățeni OCDE trăiesc în oraș. Și dacă ne gândim la oraș, ca o așezare umană unde se desfășoară activități și nu ca uh, niște entități administrative, atunci lumea uh, are altă culoare și de aceea OCD-ul a dezvoltat această bază de date metropolitană în care există 1200 de zone urbane pe baza unor definiții și a unor metode comune. Și aici uh, intervin foarte multe date pentru cele 275 de orașe mari, metropole. Unde trăiesc, apropo, jumătate din cetățenii din țările OCD. Deci avem o uh, hartă destul de reprezentativă. Și concluziile care uh, se desprind din aceste uh, date sunt și ele foarte fiabile. Această nouă abordare ne permite și să analizăm legăturile foarte diferite între mediul rural și mediul urban. La sate uh, pot apărea orașe mici, orășele, care sunt foarte diferite de uh, metropole. Și uh, același lucru se poate spune și despre orașe, măsuri care pot avea impact asupra unor așezări care se află la 200 de kilometri departare. Nu ne referim doar la orașe, ci și la bazinul economic al unui oraș, de exemplu, influența economică mai vastă a orașului. Ceea ce pune sub semnul întrebării această împărțire între stat și oraș și ne arată că trebuie să ne modificăm mentalitatea. Împreună cu Uniunea Europeană și cu Comisia Europeană am uh, ajuns la analize și la recomandări uh, în legătură cu parteneriatele rurale urbane pentru dezvoltare. Pentru că știm că orașele generează productivitate, dar sigur că orașele costă destul de mult. Uh, în general, uh, salariile au tendința să fie mai mari la orașe, dar și prețurile. Totuși, există și costuri uh, care nu pot fi cantificate, de exemplu, poluarea sonoră, poluarea pur și simplu, cheltuielile de navete, care pot duce la sume foarte importante. Orașele bine organizate pot atenua o parte din aceste dezavantaje urbane. Servicii publice de transport mai eficiente uh, duc la scăderea timpului de navetă, îmbunătățesc uh, calitatea aerului și scad și emisiile de dioxid de carbon. De asemenea, oferă oportunități de angajare pentru cetățenii care trăiesc în aceste orașe. Din păcate, foarte puține dintre orașele noastre sunt astfel deficiente, pentru că regiunile metropolitane intră mai degrabă în concurență sau în competiție și nu, se, nu cooperează. Și fărâmițarea spațiului urban poate să nege multe dintre uh, beneficiile potențiale. Conform datelor statistice, se pare că uh, dacă am depăși această fragmentare metropolitană, am avea rezultate mult mai bune pe plan economic, uh, dar și înspre, uh, mm, în interesul cetățenilor. Întrebarea care se pune este cum să se facă investițiile. Una dintre provocările cele mai mari la nivel european o reprezintă uh, aceste guverne locale care sunt de nici mai mult, nici mai puțin de 90 de mii de entități. De exemplu, mă gândesc la departement, departamentele franceze, uh, care au fost uh, împărțite uh, în funcție de cât timp îți trebuia cu calul să traversezi un astfel de departament într-o zi. Sigur că lumea s-a schimbat, <laughs> dar definiția e încă de actualitate. Unitatea administrativă este încă în vigoare. Cu excepția câtorva fuziuni din 1634, uh, departamentele din Suedia au rămas neschimbate. Sigur că nu trebuie să redesenăm uh, hărțile, dar trebuie să ne gândim dacă aceste structuri încă sunt uh, eficiente și dacă fac față realităților actuale, atât la nivel urban cât și rural. În aceste perspective regionale 2014, cam jumătate din țările OCDE au pus în aplicare sau sunt în curs de implementare a unor reforme municipale și uh, metropolitane, care consistă în consolidarea uh, unităților sau entităților politice uh, în mm, granițele respective. Sigur că reformele nu duc automat la economii, deci fiecare țară trebuie să se gândească unde și cum poate să deruleze astfel de reforme. De asemenea, trebuie să ne gândim cum guvernele la niveluri diferite aceasta, acest foietaj administrativ poate să evite capcane precum suprapunerea uh, investițiilor. În acest document figurează și recomandările noastre cu privire la investiții publice eficiente la diverse niveluri de guvernare. Este noul instrument OCDE care se ocupă mai ales de guvernanța la nivel subnațional. Deci, încă o dată, e vorba de recomandări pentru investiții publice la, nivelul, uh, uh, la mai multe niveluri de guvernare. Am uh, evidențiat trei provocări comune, cum guvernele pot coopera la, nivel, la niveluri diferite de guvernanțe, cum pot să Uh, stimuleze capacitatea de investiții și cum pot să asigure aceste cadre de investiții adecvate. Ne bucurăm de faptul că Comitetul Regiunilor a preluat aceste regiuni și că la ultima politică de coeziune și acordurile de parteneriat s-au adoptat, au fost preluate foarte multe din aceste bune practici. Deci, doamnelor și domnilor, sper că aceste două rapoarte OCD pe care le dăm publicității astăzi reprezintă instrumente prețioase care să vă ajute în activitatea dumneavoastră de a promova o creștere mai verde, mai eficientă pentru bunăstarea și propășirea viitoarelor generațiilor. Într-o lume globalizată, tot mai rapidă, uh, orașele Uh, cetățenii și-au pierdut uh, încrederea în orașe, se simt uh, tot mai debusolați și-au pierdut încrederea în instituții, în instituțiile construite în urmă, în ultimile secole, în structurile administrative, politice, în guverne, în sistemul bancar, în firmele multinaționale. Deci cooperarea noastră devine tot mai importantă. Trebuie să ajutăm să sprijinim guvernele și cetățenii noștri, societățile noastre, să găsească soluții pentru o viață mai bună. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a-l uh, felicita pe Johannes Hahn, pentru a-i mulțumi, pentru a-i spune la revedere și bun venit! Da, este, uh, o să zicem, pedepsit uh, printr-o nouă funcție. Mulțumesc tuturor! Mr. Greer and uh, our... Mulțumim, domnule Gorea, și următorul nostru vorbitor um, un, ne se va transmite printr-un mesaj video din partea președintelui Comisiei Europene, domnul Emanuel Barroso, care nu a putut sosi astăzi aici, însă ne-a transmis un mesaj video. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mă bucură să pot să vă vorbesc uh, astăzi într-o ocazie așa de importantă. Zilele deschise reprezintă un eveniment remarcabil. Unele din rețelele de cooperare care operează cu succes uh, în toată Europa și-au originele în aceste zile deschise. Multe din proiectele uh, de la fața locului și au rădăcinile în zilele deschise. Și unele din ideile care astăzi se reflectă în noua noastră politică de coeziune Uh, au apărut tot uh, în urma acestei întâlniri anuale. În ultimii 10 ani am fost împreună prin uh, vremuri grele. Cea mai grea criză financiară, economică, socială de la începutul integrării europene a pus la grea încercare modelul nostru european. Însă, în ciuda celor ce spuneau mulți aici, am confirmat că forțele integrării au avut câștig de cauză. Am rezistat împreună și ne-am susținut unul pe altul. În aceste vremuri grele, salvgardarea unității Uniunii Europene și a zonei euro a fost motoul meu întotdeauna. Eh, iar liderii regionale au fost cei mai buni aliați ai noștri la fața locului ca să păstrăm Europa unită, pentru că Europa să iasă mai puternică și mai bine pregătită pentru cererile unei eh, lumi în continuă mișcare. Astăzi, eforturile noastre comune, bazate pe un nou sens de solidaritate comună și responsabilitate comună, încep să-și arate roadele. Am uh, uh, clădit fundațiile pentru o creștere uh, economică sănătoasă și durabilă. Cred că suntem pe calea cea bună, dar haideți să fim cinstiți, drumul este încă lung. Realitatea este că redresarea este lentă, este inegală și este fragilă. În plus, se află sub uh, amenințarea unor tulburări geopolitice. Așadar, e foarte important să păstrăm direcția și ritmul reformelor structurale pentru a asigura competitivitatea noastră pe viitor, locuri de muncă durabile și, desigur, bunăstarea cetățenilor noștri. Nu putem să ne odihnim pe laur atunci când atâția oameni, mai ales tinerii, Uh, își caută de, de mult timp un loc de muncă și uh, încearcă să-și găsească condiții mai bune de trai. Unii uh, înfățișează Europa ca fiind obsedată cu auster, de austeritate, însă trebuie să le reamintim că prioritatea noastră numărul unu a fost uh, locuri de muncă de calitate, uh, standarde mai bune de trai, o mai bună calitate a traiului europenilor astăzi și pe viitor. E exact uh, tema strategiei Europa 2020 stimularea creșterii, o creștere economică inteligentă și inclusivă, bazată pe cunoaștere și inovare. Însă uh, am avut de învățat uh, lecții dureroase de pe urma crizei, mai ales faptul că o creștere alimentată de datorii, fie ele publice sau private, e o creștere artificială și care nu poate dura. Uh, de aceea, consolidarea bugetară și stabilitatea financiară sunt cerințe esențiale pentru o creștere sănătoasă și pentru competitivitate. Însă, repet, ideea noastră se referă la creștere, se bazează pe creștere și investițiile în creștere și locuri de muncă de viitor, mai ales prin cercetare și inovare, sunt de asemenea vitale. De aceea, noi, Comisia Europeană, am spus foarte clar că avem nevoie de consolidare structurală, dar de asemenea avem nevoie, dincolo de reforme, avem nevoie de investiții în viitor. Motiv pentru care Comisia Europeană a apărat ferm bugetul european pentru următorii șapte ani, eh, ceea ce este tocmai un buget modern cu investiții pentru creștere și locuri de muncă. Uh, asta ca un supliment față de bugetele naționale, buget care se concentrează pe dimensiunea europeană și nu este un substitut pentru bugetele naționale. Și deoarece politica de coeziune este principalul instrument financiar al acestui buget orientat spre creștere, am considerat că um, era esențial să ne gândim cât mai mult la politicile de coeziune și cred că am uh, schimbat ceea ce s-a numit o cultură a uh, ceea ce consideram că merităm pe, uh, pe drept și de-a gata, guvernele se concentrau doar pe o, o cifră generală pentru o sumă națională și acum punem accentul pe inovare, economie verde și alte obiective ale strategiei Europa 2020. Această nouă abordare a dus la acordurile de parteneriat cu fiecare stat membru pentru o strategie care acum trebuie pusă în aplicare. Și sigur că asta este cea mai bună cale de a îmbunătăți calitatea finanțării, pentru că nu e vorba doar de cheltuieli, ci și despre calitatea acestora, calitatea finanțării. Sigur că nimic nu se poate realiza fără implicarea activă a domnilor voastre la fața locului și aici vorbim de o responsabilitate extraordinară, deoarece politica de coeziune, într-adevăr, poate juca un rol foarte important pentru a îmbunătăți uh, viețile cetățenilor europeni, îmbunătățirea calității traiului, uh, oportunități de locuri de muncă și exact aceste lucruri contează pentru cetățenii noștri. Aceste lucruri arată plus valoarea Uniunii Europene, arată că Uniunea Europeană înseamnă solidaritate, motiv pentru care noi ne-am luptat pentru un buget pentru investiții, nu pentru Bruxelles, ci pentru regiunile noastre, pentru universitățile noastre, pentru studenții, cercetătorii, agricultorii noștri. Așadar, politica de coeziune nu este o politică învechită, ci este, într-adevăr, o politică pentru investiții. Și noi știm că în Europa avem nevoie de investiții dacă ne dorim creștere. Așadar, dragi prieteni, în ultimii 10 ani am trecut într-adevăr prin momente foarte dramatice. Ne-am aflat sub o presiune intensă. Și cu toate acestea, cred că putem spune că am dovedit extraordinara putere de rezistență a Uniunii Europene. Am rezistat unor presiuni extrem de puternice. Și atunci când uh, mulți uh, vedeau doar uh, răul din acest tablou, preziceau că se va destrăma zona euro, chiar Uniunea Europeană, noi am arătat și am demonstrat că forțele integrării pot avea succes de uh, cauză împotriva forțelor fragmentării. Și pentru că e într-adevăr responsabilitatea noastră colectivă ca următorii 10 ani să fie unii mult mai luminoși, noi ne-am adaptat ca să devenim mai puternici, mai bine pregătiți uh, pentru provocările și șansele acestei lumi care uh, se schimbă în continuu atât de rapid. Vă mulțumesc din inimă pentru susținerea uh, voastră și pentru cooperarea extrem de constructivă pe care am avut-o în acești ani foarte dificili. Și în momentele cele mai grele am știut întotdeauna că liderii la toate nivelurile din regiuni, orașe, tocmai pentru că ei au răspunderea de a fi lideri, ei sunt cei care înțelegeau uh, cel mai bine deciziile dificile pe care a trebuit să le luăm. Așadar, sigur, vă urez o săptămână de succes, uh, succes pentru aceste zile deschise și mai ales mult succes în regiunile și pentru viitorul Europei noastre comune. Vă mulțumesc pentru atenție. Now we continue. Mulțumesc și continuăm acum cu declarațiile membrilor Parlamentului, membrii uh, Comisiei Regii și membrii Comitetului Regiunilor. Haideți să începem cu membrii Comitetului Regiunilor. Sunteți oaspeții noștri astăzi și vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este necesar să uh, dăm cuvântul cât unui reprezentant din fiecare grup politic. Vom începe cu grupul uh, PPE. Monsieur Schneider, prend la Domnul Schneider are cuvântul. Domnul Schneider. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Stați un pic, stai un pic, Mihail, spune președintele. Vă rugăm să nu vorbiți mai mult de două minute fiecare, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, ați, mi-ați dat cu 100% mai mult decât așteptam. Aș vrea în primul rând să vă spun că timpul nu ne permite uh, decât să alegem o bucățică foarte mică din uh, fundalul acestei seri, de aceea am să mă limitez la câteva observații succinte. Titlul prezentării noastre este Growing Together, ceea ce s-ar uh, putea traduce în mai multe sensuri în alte limbi, adică să creștem împreună pe de-o parte, dar și să devenim mai puternici, să devenim mai mari împreună. Și cred că tocmai uh, acesta este lucrul pe care trebuie să îl realizăm astăzi, date fiind obiectivele noastre. Sunt uh, de acord cu impresia, cu ideea domnului Han și anume că în ultimii ani am stabilit niște baze foarte bune în domeniul politicii regionale, în ceea ce privește investițiile, creșterea, consolidarea competitivității, crearea de ocupare, toate acestea pot fi realizate prin politica noastră și astfel vom putea să avem o creștere comună în Uniunea Europeană și să consolidăm unitatea europeană. Iată o uh, funcție foarte importantă a politicii noastre regionale și de coeziune comună. Condițiile cadru în care lucrăm noi la ora actuală pe plan politic sunt uh, și mai puternice decât înainte și au nevoie de această unitate și mai mult. Mă gândesc la conflictul din Ucraina care nu exista în deceniul anterior, mă gândesc la situația din Orientul Apropiat, la statul islamic, mă gândesc și la situația din Africa de Nord, mă gândesc la uh, cifra tot mai mare a migrației și la consecințele acestei, acestui fenomen. Toate acestea pun în pericol Uniunea Europeană și necesită o poziție comună, o unitate a noastră ca să putem reacționa împreună la aceste provocări. Și în calitate de reprezentant al Comitetului Regiunilor vreau să spun că toate aceste conflicte globale sau geopolitice afectează uh, într-un fel sau altul comunitățile locale și regionale. Deci avem un interes puternic să ne implicăm în procesul decizional, să ne putem face auzită vocea și să putem participa la toate măsurile adoptate. De aceea mă bucur că lucrăm împreună cu Parlamentul și împreună cu Comisia și că avem aceste zile ale porților deschise din nou astăzi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul unui membru al Comisiei Regii, domnul Tamas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök asszony. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, doamnelor și domnilor, permiteți-mi în primul rând să-mi exprim bucuria bucuria de a vedea că această tradiție continuă și că zilele porților deschise se repetă într-o strânsă colaborare cu Comitetul Regiunilor. Este foarte important acum să analizăm realizările din ultima perioadă și să ne concentrăm și pe uh, sarcinile care ne așteaptă în anii următori. La Parlamentul European, săptămâna trecută, am avut audierea comisarei desemnate pentru politica regională. Au avut loc uh, și alte audieri și, uh, după cum spuneam, Comisia Regii din Parlamentul European a audiat-o pe doamna Crețu, comisara desemnată pentru politica regională pe viitor. În cadrul acestei audieri s-a pus accentul pe faptul că există o problemă foarte urgentă care trebuie rezolvată rapid. Și despre ce este vorba? La sfârșitul anului 2013, statele membre ale Uniunii Europene au avut proiecte de 23,4 miliarde la care nu s-au plătit sumele finale beneficiarilor. Așadar, la sfârșitul anului trecut, fuseseră implementate proiectele, însă facturile care au fost trimise comisiei nu au fost plătite. E vorba, după cum spuneam, de o sumă de 23 de miliarde de euro. Spre deosebire de regulile actuale care spun că Comisia are 60 de zile pentru a controla facturile și pentru a le plăti, Uh, s-a uh, întâmplat să nu fie respectate aceste reguli, iar acum întreaga politică regională și-a pierdut credibilitatea. Doamna Gheorgheva, altă comisară desemnată care va fi responsabilă de finanțe în comisia viitoare, ne-a spus la audiere că dacă acest proces va continua tot așa, atunci această întârziere de plată va ajunge la 35 de miliarde la sfârșitul anului curent. Sper ca aceste zile ale porților deschise să ne dea o ocazie să colaborăm cu toții și pe viitor aceste datorii ale Comisiei Europene să fie acoperite. Astfel, sperăm să se, să se uh, redobândească și credibilitatea Comisiei Europene și a politicii regionale. Proiectele implementate trebuie finanțate și uh, banii trebuie să vină la timp. Comisia Europeană trebuie să plătească întotdeauna facturile în timp util. Sperăm ca astfel să se reușească ca în timp util să se pună în aplicare programele operaționale așa cum este corect. Sper ca această consultare să ne permită să ne apropiem de soluționarea acestei probleme. Mulțumesc, domnul Lambert, pentru grupul socialiștilor din Comitetul Regiunilor. Stimate domnule președinte de comisie, stimate domnule comisar, stimate domnule secretar general, Acum de o oră și jumătate nu s-a folosit niciun cuvânt mai des decât cuvântul investiții. Și, uh, într-adevăr, atunci când căutăm o cale de ieșire din criză, avem nevoie de investiții inteligente. În Europa e vorba uh, de un domeniu foarte uh, Uh, important pentru comunitățile locale și regionale. Și de aceea, pentru grupul meu, uh, este prioritar ca capacitatea de investiție a comunităților locale din Europa să nu fie doar menținută, ci și sporită. Prima vicepreședintă Marini a spus acum câteva săptămâni, a, a uh, prezentat, mă scuzați, un proiect de aviz acum câteva săptămâni aici, în acest uh, proiect se menționează și recomandarea OCDE cu privire la stabilirea de obiective obligatorii pentru investițiile publice și cred că aceasta reprezintă o cooperare interesantă cu OCDE-ul. Problema investițiilor are mare legătură și cu modul în care în uh, Europa se aplică normele contabile în uh, dreptul național. Foarte multe comunități locale și regionale au mari probleme pentru că uh, tocmai standardele contabile periclitează chiar finanțarea proiectelor europene. Și asta mai ales în uh, o perioadă în care condițiile în general sunt foarte dificile. Domnul Han știe că am colaborat foarte bine în ultimii ani și știe și că este o provocare ca această cooperare să fie continuată în noi, noi domenii. Și aș dori să mă refer acum la o posibilitate chiar din domeniul politicii de vecinătate. Cred că e foarte important ca know-how-ul Comitetului Regiunilor să fie utilizat, de exemplu, în procesul de descentralizare al Ucrainei la care noi am putea participa cu recomandări importante și în domeniul transfrontalier, în domeniul cooperării transfrontaliere, cred că ar fi foarte important ca guvernele Ucrainei și Moldovei să fie susținute ca să reușească stabili, stabilirea unui cadru preliminar și ca uh, Uniunea Europeană să poată crea uh, gecturi chiar la granițele sale. Mulțumesc! Mulțumesc! Președinta cere scuze. Îi dau cuvântul doamnei Creel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă voi lega direct de ce a spus antevorbitorul meu, colegul meu, domnul Lamberts. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru um, colaborarea extraordinară pe care am avut-o cu domnul comisar Han în ultimii cinci ani, dar și cu Comitetul Regiunilor. Cred că, într-adevăr, am reușit să uh, creăm și să stimulăm foarte mult politica de coeziune, cel puțin pe hârtie. Acum trebuie să o și punem în aplicare, să o punem în aplicare în regiuni și sper ca săptămâna viitoare să fie util în acest sens, să reușim să vorbim despre acest subiect și e foarte important ca noi, Parlamentul și Comitetul Regiunilor, să reușim să însoțim procesul de aplicare al unei politici pe care noi am gândit-o până la urmă. Și, într-adevăr, aș dori să uh, mă alătur celor spuse. Politica de vecinătate, iată un semn bun că un comisar care a fost responsabil de politica de coeziune și de politica regională se va ocupa tocmai de politica de vecinătate pe viitor. Cred că până acum politica de vecinătate a avut de suferit pentru că a fost cumva uh, sub uh, umbrela politicii externe. Sper ca pe viitor politica regională să fie un exemplu puternic pentru politica de vecinătate și deci vă urez mult succes și sper ca și pe viitor să putem colabora strâns în acest domeniu și în acest domeniu. Am o întrebare care mă presează și vreau să folosesc această ocazie Uh, tot uh, la plăți vreau și eu să mă refer. Cum se face că noi, Uniunea Europeană, uh, nu reușim să acoperim plățile pe care ne-am obligat că le vom plăti pentru proiectele din regiuni și din state și acolo unde avem angajamente de plată, cred că e vorba de 23 de miliarde de euro la ora actuală, pe care nu ne permitem să le plătim. Există între timp un plan, vorbim în viitor despre 300 de miliarde programe de investiții, și, dar noi nu reușim să plătim nici măcar asta, nici măcar să acoperim facturile pentru proiecte unde banii s-au cheltuit deja și pentru care noi politic ne-am luat de mult angajamentul. Ce vom spune în regiuni dacă nici măcar atâta nu reușim să facem? E clar că încrederea se va pierde și mai mult decât s-a întâmplat până acum. Și cred că e un semnal foarte important care se, ni se va reproșa adesea la această zi a porților deschise pentru regiuni și este un semn și că Uniunea Europeană ă, va trebui să dăm un semn că, regiunea Europe- că Uniunea Europeană își plătește datoriile în regiuni. Mulțumesc. Domnul Verkek. On behalf of the uh, other group, I'd like... În numele grupului ALDE aș dori să vă mulțumesc doamnă Mihailova pentru găzduirea acestei uh, reuniuni și încă o dată aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru faptul că a relansat dezbaterea cu privire la agenda urbană. Aș dori să îl felicit pe domnul Varcalsel pentru alegerea în postul de vicepreședinte al Parlamentului European. Sunt sigur că vocea autorităților locale și regionale se va face auzită la Parlament. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea secretarului general de la OCDE a domnului Guria. Și în discursul său uh, am găsit foarte multe confirmări pentru noțiuni și pentru idei uh, care apar și în raportul meu cu privire la o nouă uh, agenda urbană integrată la nivel european. E un subiect care, într-adevăr, e foarte la modă se vorbește foarte mult uh, despre acest subiect, uh, vorbesc foarte mulți uh, decidenți politici, politicieni, cercetători și e un subiect și foarte necesar în, în vremea noastră. Cred că această dezbatere cu privire la o zonă urbană e mult mai vastă. Mi-a plăcut ce spunea domnul Guria în legătură cu nivelul subregional. Cum putem defini o regiune? El a spus că uh, E o uh, călătorie pe care o, fa- o poți face călare timp de o zi. Uh, a putea să luăm uh, un alt criteriu, o zi cu bicicleta. Uh, da, e o dimensiune foarte interesantă a dimensiunii urbane. Dar, în orice caz, cred că avem nevoie de investiții mult mai țintite pentru a ajuta economia la nivel local și regional. Deci, aș spune că statele națiune sunt mult prea departe pentru a ști ce uh, e cu adevărat eficace în acest domeniu. Și abordarea OCDE ne ajută pentru că dobândim, înțelegem mult mai bine ce se întâmplă la nivel regional și ne permite și să fim mai eficienți prin liniile directoare pe care ni le-a furnizat uh, pentru a organiza investiții mai uh, bine organizate. Aștept uh, cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pentru o mai bună Europa. Thank you. And I'll give a floor to Madam Tomasic. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul doamnei Tomasic din partea grupului ECR. Mulțumesc foarte mult. Politica de coeziune reprezintă instrumentul cel mai important al Uniunii Europene, o treime din bugetul european din 2014 până în 2020. 321 de miliarde de euro de investiții structurale uh, au fost uh, puși deoparte pentru această politică. Acum trebuie să armonizăm uh, programele regionale și la nivelul statelor pentru a atinge obiectivele din uh, strategia UE 2020. În primul rând, trebuie să ne stabilim uh, prioritățile printr-o specializare uh, inteligentă pentru a investi în domenii Uh, preponderente și pentru a optimiza potențialul nostru. De asemenea, trebuie să ne fixăm și obiective uh, uh, concrete pentru a cuantifica rezultatele și trebuie să vedem, să evaluăm dacă investițiile publice au fost eficiente în promovarea locurilor de muncă și a creșterii în Europa. Fiecare euro cheltuit trebuie să aibă un efect maxim în Uh, creștere și competitivitate. Deci trebuie să ne asumăm răspunderea în implementarea fondurilor europene pentru ca politica de coeziune să fie cu adevărat un motor de creștere. Și pentru redresarea economică europeană, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Silber, care cuvântul? Thank you, Madam Chair. Domnul Silber, îmi cer scuze. Uh, mulțumesc, doamna președinte, stimați eurodeputați, stimați uh, membrii Comitetului Regiunilor, aș dori ca în numele uh, uh grup, Alianța Europeană, a grupului Alianța Europene, aș dori să mulțumesc domnului comisar Han, dar și secretarului general OCD, uh, domnului Guria, pentru discursurile preliminare la aceste uh, zile deschise. Aș dori să-l felicit din suflet pentru, pe domnul Han pentru postul de comisar desemnat, dar și, pentru, și să-i urez mult succes în noul său portofoliu. În acest sens, cred că Comisia Europeană ar trebui să ia uh, notă în legătură cu recomandările OCD în ceea ce privește o mai bună uh, integrare între sectoarele politice, de exemplu, uh, uh, agricultură și politici regionale, pentru ca uh, uh, evita ca aspectele urbane și rurale să fie tratate separat. Aș avea și eu câteva întrebări. Aș dori să știu dacă OECD-ul a făcut ceva cercetări în legătură cu relația, legătura sau independența între lumea rurală și lumea urbană. Interacțiunile din aceste, dintre aceste două dimensiuni. Care ar fi impactul unui plan masiv de investiții în zonele rurale și care ar fi și impactul asupra zonelor urbane, pentru că totuși satele se află în apropierea zonelor urbane care ar fi și impactul investițiilor în creștere și uh, dezvoltarea regiunilor curare uh, pe baza analizei pertinente efectuate de OCDE. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul domnului uh, Iacov Cici în numele grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă salut în numele membrilor uh, ALDE din Parlamentul European aș dori să vă urez uh, succes, aș dori să urez succes tuturor colegilor Eu am fost uh, cofondator al acestor zile deschise în urmă cu 10-12 ani și mm, inima mea bate în uh, uh, partea de sare, pentru prima dată am participat uh, în calitate de viceprimar din Istria. Aș dori să uh, mă refer la cele spuse de colegii de la PP și de la PS în legătură cu finanțarea sau mai degrabă nefinanțarea proiectelor. Sigur că îngrijorările, preocupările noastre sunt aceleași. și numele grupului ALDE aș dori să invit pe cei de la Comisie și cei care se ocupă de astfel de probleme uh, să se sesizeze cât mai repede cu putință, pentru că știm cu toții că foarte mulți parteneri își fac uh, griji uh, și aici e vorba de partenerii din întreaga Europa. Aș dori însă astăzi să mă refer la ceva cu totul și cu totul diferit. De mult timp încoace am încercat să înțeleg care ar fi problemele politicii de absorție și uh, problemele legate de uh, proiectele europene și mă întrebam de ce atât de multe țări din Europa nu pot beneficia de aceste fonduri uh, și nu-i pot uh, uh cheltui la nivelul uh, orașelor sau investi la nivelul orașelor și a municipalităților. Sigur că ar fi bine să avem un grup de experți, un task force pentru implementarea și pentru consolidarea uh, capacității de absorție a anumitor state și a anumitor regiuni. Și cred că cu toții am avea ceva de făcut în acest domeniu, pentru că eu sunt convins că ora că cetățenii care știu că banii au fost irosiți nu uh, aprobă astfel de inițiative. Banii trebuie să fie investiți acolo unde e cea mai mare nevoie de, ei. Acum, în atenția noului comisar, uh, aș dori să îi pun în vedere o astfel de idee, deci uh, să se creeze un astfel de task force care să vină în ajutorul sat, um, orașelor sau a municipalităților care nu absorbă suficient fondurile europene. Mulțumesc, domnul Kimmer. Um, thank you, Mulțumesc în numele grupului ECR. Aș dori să salut și eu această dezbatere foarte interesantă. Domnul Guria a vorbit despre zone foarte importante, de exemplu o cooperare mai strânsă. Eu aș dori să mă refer la trei zone foarte importante, foarte importante pentru grupul ECR. Noi considerăm că pe ele ar trebui să ne axăm. Uh, în primul rând, cred că ar trebui să ne gândim la uh, accesul uh, în regiunile îndepărtate, muntoase sau alte regiuni care uh, sunt greu accesibile în Europa. Proiectele de mobilitate ar trebui să formeze o parte integrantă a planificările de dezvoltare pentru uh, regiunile europene. Uh, transporturile în aceste regiuni nu reprezintă încă o uh, provocare europeană. În proiectul nostru de aviz noi lansăm un apel Comisiei Europene de a publica o carte verde în acest domeniu pentru ca acest subiect să fie uh, dezbătut de către factori implicați și de, de către instituțiile europene uh, credem că putem veni cu uh, răspunsuri foarte pertinente. Apoi trebuie să consolidăm rezistența în fața catastrofelor. Trebuie să nu avem această abordare bazată doar pe reacție, ci trebuie să ne bazăm mai ales pe prevenire și apoi pe rezistență. Și apoi trebuie să reducem birocrația inutilă și povara administrativă. Ceea ce nu numai că va spori competitivitatea noastră la nivel internațional și eficiența noastră, ci va spori și capacitatea de absorție a fondurilor care sunt la dispoziția autorităților locale și regionale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Bronis Rope. Mulțumesc foarte mult! eu sunt novice la Parlamentul European, dar uh, am ocupat funcția de primar timp de uh, 25 de ani. Deci știu exact ce pot face uh, regiunile, comunitățile locale pentru uh, societățile noastre. Și de aceea, în numele grupului GUE, îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi aici. Europa începe cu cetățenii săi și de aceea eu consider că acest uh, titlu pentru zilele deschise, Investiții inteligente pentru oameni, e foarte binevenit. Trebuie să depășim criza, trebuie să ne sporim competitivitatea. Eu cred că toate autoritățile locale și regionale din Europa înțeleg foarte bine faptul că competitivitatea și calitatea vieții în Uniunea Europeană nu pot fi atinse fără o politică de coeziune uh, implementată cu succes. Și uh, autoritățile locale au un rol foarte important de jucat pentru că sunt foarte aproape de cetățeni și de aceea cred că instanțe precum Comitetul Regiunilor uh, să își aducă contribuția la îmbunătățirea politicii de coeziune. Noi, în grupul nostru, nu vom precupeți niciun efort pentru a ne asigura că Comisia Europeană atinge obiectivele sale în domeniul politicii de coeziune în slujba cetățenilor. Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul domnului Demat. Bună seara, în legătură cu IMM-uri doresc să vorbesc și necesitatea ca ele să se dezvolte în relație întotdeauna, subliniez cu adevăratele vocații ale teritoriilor, orașelor, și pentru ca aceste întreprinderi să fie într-adevăr durabile, sustenabile din punct de vedere al mediului și compatibile cu uh, sănătatea și viața cetățenilor noștri. Nu întotdeauna se întâmplă așa ceva. Există regiuni și orașe care au fost uh, cu adevărat fosilizate uh, cu dezvoltarea unor, unor monoindustrii gigantice. Deci e nevoie de mai multă flexibilitate în pactul de stabilitate și creștere ne așteptăm astfel la o deplină colaborare între Parlament, Comisie, Comitetul Regiunilor. Din partea grupului nostru ne oferim deplină disponibilitate. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Acum, în încheiere, dau cuvântul domnului Varcasel. din, pentru un cuvânt de încheiere din partea Parlamentului. Mulțumesc. Voi fi foarte subțin pentru că aveți acum o reuniune comună Comisiei uh, pentru Coeziune Teritorială, Comitetul Regiunilor, Comisia pentru Dezvoltare Regională și vreau doar să profit de ocazia să vă mulțumesc pentru prezența, prezența noastră la această inaugurare a Open Days 2014 și ca să vă urez uh, succes, să puteți profita de aceste ateliere uh, cât mai mult posibil. Fără îndoială, conținutul lor tehnic este foarte important, însă consider că la fel de importantă este și rela relația cu reprezentanța ai unor alte localități și regiuni pentru a face un schimb de idei, de bune practici, pentru ca în următorii șapte ani de politică regională și de coeziune să avem într-adevăr un succes pentru întreaga Europa, ca astfel să se facă simțit acest succes și în viețile cetățenilor. Cam atât, doamnă președintă. Mulțumesc. Thank you, thank you, Mr. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Și acum uh, dau cuvântul tot în încheiere vicepreședintelui Comitetului Regiunilor, primului vicepreședinte, doamna Reni. Grazie, președinte, grazie. Doamna Marini, mulțumesc. Uh, doamna președinte, mulțumesc tuturor, mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul fie că din partea Parlamentului European, deci din partea Comisiei Europene, uh, președinta Comisiei Regii, colegii din Parlament și din Comitetul Regiunilor. Iată, de 12 ani de acum, uh, aceste zile deschise sunt un moment foarte important pentru autoritățile regionale și locale. Uh, e un moment de dialog cu instituțiile europene, o ocazie de schimb de bune practici Însă iată că acest an firul conducător își dorește să fie și este în mod necesar uh, tema creșterii a investițiilor inteligente care să poată contribui la uh, crearea de noi locuri de muncă, la redresarea economică a statelor europene și să fie uh, percepute și ca fiind inteligente, deci o mai bună calitate a vieții cetățenilor noștri. Acest fir conducător e necesar pentru că ne aflăm și în punctul de plecare a noii perioade de programare pentru politica de coeziune 2014-2020. Și aș dori să subliniez faptul că uh, din partea autorităților regionale și locale, astăzi politica de coeziune este unul din principalele instrumente, în multe regiuni chiar unicul instrument, care se află la dispoziția autorităților locale și regionale pentru a atenua atât inegalitățile dintre regiuni, și mai ales inegalitățile de dezvoltare în cadrul unei, unei și aceleiași regiuni. Și unul din puținele instrumente avute la dispoziție pentru a îmbunătăți calitatea traiului cetățenilor. Cred că, în încheiere, aș sublinia trei puncte. Una, contribuția secretarului general al, OSCE, al OCDE, în ce privește necesitatea de a dispune de un instrument uh, care să nu măsoare doar PIB-ul pentru a evalua cu atenție contribuția noastră la creștere, dar și la bunăstarea în rândurile tuturor cetățenilor noștri. În 1968, Kennedy a spus că PIB-ul poate măsura tot, cu excepția ceea ce uh, face viața demnă de a fi trăită. Cred că trebuie să ținem cont de asta și am făcut și pași înainte în această direcție. Comitetul Regiunilor și-a adus contribuția în, de-a lungul acestor ani, deci să măsurăm progresul nu doar cu PIB-ul, ci sunt și noi indicatori care permit măsurarea politicii de coeziune. Chiar în ultimul rând, printr-o rezoluție a președintelui Coter, Vosniac, privitor la pachetul uh, de lege cu politica de coeziune post-2013. Deci, avem nevoie și de o viziune cât mai largă posibil, cu niște indicatori care să măsoare progresul cu ajutorul a uh, diferite elemente. Însă avem nevoie și de a ne gândi cu atenție la cele întâmplate în 2008-2013, minus 20% investiții publice în termeni reali. Așadar, criza s-a tradus printr-o scădere importantă a investițiilor publice, și după cum s-a spus în cel de-al șaselea raport privitor la coeziune, dacă noi nu am ține cont de aportul fondurilor structurale, atunci această scădere ar fi fost mult mai dramatică. Să spunem că politica de coeziune europeană a fost în acești ani de criză, în ciuda dificultăților, una din cele mai importante surse de investiții publice puse la dispoziția autorităților regionale și locale lucrările de astăzi și contribuțiile din această primă parte a sesiunii de lucrări și cele care vor urma în următoarea uh, parte cu reuniunea comună a Comisiei uh, Coter, Parlament și Regii e să mergem și în direcția operativității următoarei perioade de programare. Parlamentul European a făcut o propunere pe care noi am, am adoptat-o, noi, Comitetul Regiunilor, adică să favorizăm pe cât posibil și modul în care sunt cheltuite, cheltuite aceste fonduri structurale cu programe și proiecte concrete, reale, dar și făcând în așa fel încât uh, fondurile structurale să poată fi utilizate la toate nivelurile și cât mai rapid posibil. De exemplu, uh, să facem în așa fel încât cofinanțarea fondurilor structurale la toate nivelurile, deci național, regional, local, municipal să poată avea loc și să fie uh, privite chiar dincolo și în afara regulilor Pactului de Stabilitate și Creștere, astfel încât să putem deblocăm acele pro- uh, proiecte de infrastructură, lucrările publice, programe pentru mediu și dezvoltare, care, iată, se desfășoară foarte lent. Deci, Iată, îmi și doresc în încheiere ca această întâlnire să fie de folos pentru o mai bună calitate a absorpției fondurilor structurale și pentru a stimula autoritățile publice și locale să susțină acest tip de investiții publice utile și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, spune președinta. Aceasta a fost, aceasta a fost uh, cuvântarea finală a sesiunii noastre de deschidere a zilelor deschise Open Days 2014 și continuăm acum cu reuniunea comună a două uh, comisii, Comisia Regia Parlamentului European și Comisia Coter pentru uh, politici de coeziune teritorială a Comitetului Regiunilor. Rog uh, vorbitorii să ocupe loc. Vă mulțumesc. Ladies and gentlemen, please take your seat. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc pentru a putea continua cu reuniunea comună a comisiilor noastre. May we begin? Haideți să începem, dacă doriți. I'll ask all the members of the committees to take their... Rog membrii comisiilor să ia loc pentru a putea începe reuniunea noastră comună. Thank you. Vă mulțumesc. Dear Mr. Wozniak. Stimate domnule Wozniak, stimați membri ai Comisiei Coter, al Comitetului Regiunilor, acum, dragi colegi din Parlamentul European, doamnelor și domnilor, I'm pleased to welcome you to... îmi face mare plăcere să vă urez astăzi bun venit în Parlamentul European. E prima oară că ne desfășurăm reuniunea comună în acest semiciclu și sper ca reuniunea noastră de astăzi să fie o ocazie să avem un schimb de opinii și să începem o cooperare rodnică în domenii comune de interes pe durata negocierilor uh, pentru pachetul legislativ pentru politica de coeziune 2014-2020. Comisia noastră a avut beneficii de pe urma experienței și sfaturilor colegilor noștri de la COTER și așteptăm cu interes să primim contribuțiile dumneavoastră pe, fa- pe durata fazei punerii în aplicare, mai ales să vă primim avizul privitor la cel de-al șaselea raport privitor la coeziune. Eu știu că așteptările dumneavoastră sunt mari, așa cum apar ele în rezoluția dumneavoastră din iunie 2014 pentru un nou mandat legislativ pentru Uniunea Europeană, investiții în uh, municipiile Europei pentru mai multe locuri de muncă, creștere și durabilitate. E uh, un factor important pentru a ne asigura că Uniunea Europeană e echipată și gata să se confrunte cu provocările politice ale viitorului. Uh, la Comisia Regii, agenda noastră este clară. În următorii ani ne vom concentra atenția asupra celor de șase, șase raport pentru coeziune economică, socială și teritorială, noua dimensiune urbană și politici cu uh, linii directoare privitoare la măsuri care leagă eficiența fondurilor uh, europene structurale și de investiții de uh, buna guvernanță economică. Doamnelor și domnilor, uh, tema discuțiilor uh, Open Days din acest an e redresarea regiunilor și orașelor, o mai bună guvernanță, cum să utilizăm cât mai bine noul instrument de politică de coeziune. Este o discuție care vine la timp și este importantă. Probabil această perioadă de programare va fi una din cele mai importante din ultimii ani. Sunt aproape 10 ani de greutăți economice și financiare care au afectat multe dintre regiunile noastre și e foarte important uh, ca fondurile europene să dea și rezultate cât mai rapid și cât mai eficient posibil. Știm că bugetul european pentru politici regionale a fost uh, adesea redus și publicul este foarte interesat de modul în care sunt cheltuiți uh, banii din fonduri europene. Trebuie să ne menținem angajamentele bugetare cu o revizuire la jumătatea mandatului a cadrului financiar multianual și e datoria noastră să avem rezultate maxime pentru creștere și crearea de locuri de muncă în Europa. Regiunile și orașele sunt actori centrali în punerea în aplicare a politicilor. Avem norocul să dispunem de noi instrumente noi, ă, și instrumente eficiente, cum ar fi investiții pentru teritoriale și pentru ă, dezvoltare locală de, de jos în sus, comunitățile locale trebuie să joace un rol central în atingerea rezultatelor prin aceste instrumente. Apoi, o nouă abordare pentru dezvoltarea teritorială este un element cheie, dar care trebuie pus și în practică, printr-o colaborare cât mai strânsă între regii și coter, noi putem ajuta regiunile și orașele în uh, întreg acest proces. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi doresc să avem un uh, schimb de opinii uh, cât mai valoros cu putință în reuniunea de astăzi. Stimată doamnă Mihailova, stimați membri ai Comisiei Regii din Parlamentul European, dragi colegi de la Comitetul Regiunilor, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că ne aflăm cu toții astăzi aici pentru reuniunea comună a Comisiei din Parlamentul European pentru Dezvoltare Regională și Comisiei de la Comitetul Regiunilor pentru Politică de Coeziune Teritorială. Este prima dată când acest eveniment se desfășoară în sala plenară a Parlamentului European, imediat după sesiunea oficială de deschidere a zilelor porților deschise. Doresc să mulțumesc doamnei Mihailova și echipei Secretariatului Parlamentului European care au făcut posibilă această sesiune. Doamnelor și domnilor, am să trec la Polona acum. Szanowni Państwo, spotykamy się... Doamnelor și domnilor, reuniunile comune Regii Coter au fost totdeauna o șansă foarte bună de schimb de opinii, dar aș dori înainte de toate să urez bun venit noilor membri ai Comisiei Regii și de asemenea să îi salut pe cei pe care îi cunoșteam dinainte, cei cu care am avut șansa de a lucra uh, la pachetul coeziune. La ora actuală ne aflăm uh, chiar în toiul negocierilor privind parteneriatul, acordul de parteneriat pentru multe state și de asemenea negocierea uh, programelor operaționale cu dimensiunile lor locale și regionale. Avem mari speranțe în ceea ce privește noile perspective financiare. Aceste așteptări au legătură cu o utilizare optimă a resurselor financiare oferite nouă. În același timp, ne dăm seama și de faptul că Comisia Europeană a introdus, din păcate, reguli foarte dure de gestiune a acestor fonduri. Trebuie să subliniem faptul că um, s-au introdus instrumente foarte interesante care vor permite o mai bună implementare a politicilor urbane. Ne amintim raportul privind orașele viitorului, care a descris într-un mod foarte potrivit provocările cu care se confruntă orașele în anii ce urmează și genul de măsuri care ar trebui introduse pentru a se răspunde acelor provocări. Investițiile integrate teritoriale reprezintă un instrument de apropiere a diferiților actori. Cu alte cuvinte, este vorba de un instrument care ar trebui să funcționeze ca element de încurajare a utilizării fondurilor europene, europene și în același timp un instrument care creează o atitudine foarte interesantă cu privire la cheltuirea fondurilor de dezvoltare. Multe programe locale se uh, utilizează acest nou instrument care implică întreprinderile locale. Deci e vorba de o dezvoltare locală condusă de comunitățile locale. Dezvoltarea locală condusă de comunitate este foarte importantă. Cred că negocierile sunt foarte dificile și se desfășoară pe întregul continent european, iar um, oamenii au impresii diferite cu privire la aceste negocieri. Uneori ni se pare foarte greu să negociem, dat fiind specificul regiunii noastre și faptul că poate nu s-a ținut cont de el. Pe de altă parte, cred că avem și dreptul de a contesta aceste chestiuni. Subiectele la care s-a făcut referire sunt și ele un subiect foarte important. Cred că trebuie discutate în întregime. În același timp, în niciun caz, nu trebuie să se facă abuz de fondurile alocate. Este de la sine înțeles. Eu personal consider că transferul de tehnologie de la știință la economie este un subiect foarte interesant. E un subiect foarte important și trebuie să se țină cont și de uh, condiționalitatea din Europa. Mă întreb dacă putem gestiona în mod corect aceste fonduri și acest proces. De asemenea, mă preocupă intervențiile spontane ale instituțiilor Uniunii Europene și cred că atunci când anumite fonduri au fost alocate pentru politicile de coeziune, acestea nu trebuie redistribuite ulterior, ci utilizate specific pentru obiectivul coeziunii în Europa. Poate că va trebui să se facă anumite corecții, anumite modificări, dar din perspectiva administrațiilor locale și regionale trebuie să facem tot ce putem ca niciodată să nu fie nevoie de corecții la aceste fonduri. Doamnelor și domnilor, ziua de astăzi este o șansă foarte bună să facem un schimb de opinii. Până acum am discutat despre forma politicilor noastre și despre strategii în legătură cu anumite reglementări. Aceste discuții au fost dificile și îndelungate, dar acum a venit momentul să discutăm și despre punerea în aplicare a acestor politici. Și cred că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Cum vor funcționa aceste noi instrumente în diversele state membre ale Uniunii Europene? Care sunt uh, precondițiile necesare pentru ca politica de coeziune să aibă succes? Cum pot autoritățile locale și regionale să se implice într-o bună desfășurare a acestui proces? Și în ce măsură a fost simplificat acest proces sau complicat? Condiționalitatea ex ante, de exemplu, va avea un impact asupra activităților noastre și cu siguranță va afecta viteza de implementare a acestor proiecte. În cele din urmă, cred că trebuie să ne uh, punem câteva întrebări cu privire la punerea în aplicare. Experiența ne arată că situația a fost foarte diferită de la un stat la altul și de aceea trebuie să facem tot ce putem pentru a ușura aceste proceduri și, de asemenea, uh, procedura de depunere a cererilor. Suntem în întârziere cu 45 de minute, domnilor și domnilor, dar cred că dacă vom fi uh, foarte succinți și vom pune întrebări concrete, vom reuși să gestionăm mai bine timpul care ne-a rămas. Mai multe persoane s-au înscris deja la cuvânt, dar cred că și alți participanți din sală vor mai cere cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit acum la dezbatere. Trebuie să fim foarte organizați la reuniunea noastră de astăzi. Vom avea o limită de timp în cadrul discuției, însă acum am plăcerea să-i dau cuvântul domnului Defa, director general pentru politica regională și urbană de la Comisia Europeană. Pentru uh, discursul principal, vă rog. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Mihailova. Stimați uh, deputații Comisiei uh, Regii, domnule președinte Voșniac, stimați membrii Comisiei Cotel, doamnelor și domnilor, care participați la acest eveniment, Zile de Schile, în calitate de director general pentru politica regională și urbană. E o onoare și uh, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă adresez comisiilor regii și coter în același timp. Domnul comisar Han a prezentat uh, realizările, făptuirile, dar și reformele din ultimii cinci ani în domeniul politicilor regionale și, de asemenea, v-a informat uh, cu, pe toți în legătură cu uh, stadiul negocierilor în curs. În încheierea discursului său a spus ceva de genul a sosit momentul uh, oamenilor de acțiune. Și de aceea, în intervenția mea subcintă, o să mă uh, axez acum pe faza de punere în aplicare, pe chestiunile de implementare care sunt atât de importante pentru ca aceste programe, noua perioadă uh, Uh, să fie încununată de succes. Aș dori deci să mă refer în primul rând la trei aspecte. În primul rând, un aspect care deja a fost menționat atât de către cei doi președinți, cât și de alți vorbitori, cum aceste abordări teritoriale integrate, mai ales în zonele urbane, vor fi consolidate. Apoi, voi vorbi despre aceste condiționalități ex ante, care împreună cu uh, rezultatele concrete și cadrul de performanțe uh, ne vor permite să ne asigurăm că investițiile făcute au un impact maxim și uh, în cele din urmă voi uh, vorbi despre capacitatea administrativă, deci uh, o, condiția sine qua non a unei implementări de succes. Deci haideți să vorbim acum despre instrumentele noi pe care regulamentul cel nou le-a introdus pentru uh, a asigura aceste strategii de dezvoltare de succes. Aici trebuie să uh, vedem uh, dezvoltarea uh, locală condusă de comunitate CELD pentru a face față provocărilor economice. Strategiile vor fi implementate, pregătite de grupuri de acțiune locale, aspectul cel mai important. Vor implica reprezentanți ai tuturor uh, nivelurilor la nivel local. Și am ajuns la această concluzie în urma experienței de zeci de ani în uh, com, inițiativa comunitară Urban și programul Urban. Deci, de la evaluarea noastră preliminară în ceea ce privește pregătirea documentelor, putem spune că aproximativ 16 state membre uh, intenționează să folosească aceste CLD cu o alocare totală de aproximativ 2 miliarde de euro, 1,4 pentru uh, pentru FEDER și restul pentru Fondul Social European și 90% dintre bani vor fi folosit în regiunile cele mai puțin dezvoltate. După cum știți, uh, intervin și acele ETI investițiile teritoriale integrate. Sunt mecanisme foarte interesante care ne permit să combinăm mai multe priorități sau mai multe programe într-o uh, alocare bugetară bine orientată. Deci, să zicem, pentru o zonă delimitată, specifică, va exista o strategie teritorială pentru care aceste investiții teritoriale integrare vor permite această abordare integrată. Tot din devaluarea noastră inițială am constatat că 21 de state membre în total, care reprezintă mai bine de 90% din populația europeană, intenționează să folosească aceste investiții teritoriale integrate mai ales pentru dezvoltarea urbană ecologică, uh, deci pentru uh, din, din fondurile FEDER, dar nu numai. Iată primul set de instrumente pe care le-am uh, pus la punct. Al doilea aspect, condi condiționalitățile ex ante și orientarea pe rezultate. E vorba de noi mecanisme în programele noastre. După cum știți, am introdus sau legiuitorul, mai bine spus, la propunerea Comisiei, a introdus aceste condiționalități ex ante pentru a se asigura că chiar înainte să se lanseze investițiile, să se întrunească condițiile pentru a ne asigura că investițiile sunt cât mai eficiente cu putință. Avem trei tipuri de astfel de condiționalități, unele de natură reglementară, care țin de transpunerea sau de punerea în aplicare a legislației europene, apoi disponibilitatea strategiilor și a politicilor pentru o implementare coordonată și eficientă, de exemplu în sectorul transporturilor, și apoi capacitatea administrativă și instituțională. Al treilea aspect. Pregătirea acestor condiții preliminare e luată foarte în serios de-a lungul uh, anilor și a lunilor de pregătire ne-am dat seama că acest aspect este foarte important, dar nu este chiar foarte lesne și foarte multe state membre vor trebui să propună planuri de acțiune cu termene limite foarte clare, pentru că deocamdată statele membre nu uh, respectă aceste condiționalități exante. Dar cu planurile de acțiune vor respecta aceste condiționalități cel mai târziu până în 2016. Care sunt zonele cele mai dificile? Există două tipuri de astfel de probleme. În primul rând, uh, transpunerea deplină a directivelor europene, un prim domeniu, și celălalt, faptul că avem nevoie de strategii. Domnul comisar a vorbit despre strategii și după aceea despre proiecte și nu invers. Deci, în primul rând, avem nevoie de strategie înaintea proiectelor. Ca și specialitatea inteligentă, transport și sănătate, aceste aspect este foarte important. Apoi trebuie să ne mai asigurăm că programele se integrează în politica economică mai vastă și în procesul de reformă mai larg. Și de aceea, programele trebuie să țină cont de aceste recomandări specifice pe țară din punctul meu de vedere, e vorba de un proces treptat care e în curs deocamdată. Un al treilea aspect care are legătură și cu uh, aspectele menționate, respectiv cu uh, aceste condiționalități extante și recomandările specifice pe țară. De ce? Pentru că ambele domenii se referă și la capacitatea administrativă. Pentru anumite țări avem recomandări specifice pe țară pentru a ne asigura că aceste țări își îmbunătățesc capacitatea administrativă și după aceea avem condiționalitățile extante generale în domeniul licitațiilor sau achizițiilor publice, ajutarelor de stat și apoi, după cum știți, există și obiectivul tematic numărul 11, consolidarea capacității administrative. Uh, de competența colegilor de la DG Empul, dar și noi de la FDR uh, suntem vizați. Deci, iată, avem aici o panoplie, un evantai de instrumente pentru a consolida capacitatea administrativă, fapt care evidențiază importanța capacității administrative în derularea programelor pentru că datele empirice sunt fără echivoc. Există o legătură, o corelare foarte clară între guvernanță, deci între capacitatea administrativă a guvernelor și absorpția. Deci, absorpția scăzută merge mână în mână cu o capacitate administrativă uh, scăzută și cu o guvernanță uh, slabă pe ansamblu. Și mai mult, Curtea de Conturi aproape anual ne reamintește în acest domeniu al licitațiilor publice, dar și al subvențiilor ajutorilor de stat, al uh, criteriilor de eligibilitate, a, uh, problemele apar acolo unde autoritățile de gestiune sunt uh, slabe și a, acolo apare rata de absorpție cea mai scăzută în domeniul politicii de coeziune. Deci credem că e foarte important să abordăm mai ales aceste aspecte. În domeniul capacității administrative putem să o defalcăm în trei uh, niveluri, structură, structuri, resurse umane și sisteme și uh, instrumente. Și toate aceste niveluri pot, pot fi abordate prin intermediul asistenței tehnice. Deci credem că e foarte important ca regiunile și statele membre să folosească asistența tehnică pe care o au la dispoziție pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă. În trecut, nu s-a procedat în mod strategic în acest domeniu. Și cred că este foarte important și vom examina de aproape acest aspect. Noi ne dorim ca pentru următoarea perioadă de programare financiară ă, fondurile pentru asistență tehnică să fie folosiți, să fie folosite pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă. De asemenea, în multe țări avem și programele uh, articolul 11 am vorbit despre el. Aici nu doar ne dorim să consolidăm uh, uh, capacitatea administrativă din jurul programelor, aici uh, țin, e vorba de administrarea, administrația publică în generală, dar există și aici fragmente precum oficiile pentru licitații, oficiile care se ocupă de administrarea uh, subvențiilor și așa mai departe, care intervin uh, în fiecare etapă a procesului. Multe țări intenționează să folosească articolul 11, dar în multe țări în care uh, consolidarea administrației a fost identificată ca o provocare, strategia nu este așa de clară cum ar fi trebuit să fie. Deci, în domeniul consolidării capacității administrative, primul aspect îl reprezintă utilizarea um, um, asistenței tehnice, dar nu ne oprim aici. Și noi, Comisia Europeană, încercăm să ne aducem contribuția la sprijinirea activă a consolidării capacității administrative prin acțiunile noastre. La Digi Regio, de exemplu, chiar în urmă cu doi ani, am înființat o unitate specifică pentru sprijinirea capacității administrative. Vă pot da așa câteva exemple ca să vă permit să vă faceți o idee în legătură cu uh, activitatea noastră. În primul rând, oferim consiliere în toate activitățile autorităților de gestionare, activităților, a uh, autorităților de certificare și de audit și oferim și consiliere și pentru beneficieri. Un exemplu foarte recent și bun îl reprezintă ghidul cu privire la licitațiile publice uh, pentru specialiști. Deci, azi e un document care numeră uh, greșelile cele mai frecvente în domeniul licitațiilor. Aceste greșeli sunt foarte frecvente și foarte important de evitat. În timpul uh, zilelor deschise vom prezenta acest document. De asemenea, am început și un proiect de pregătire care a început în luna iunie. Se va termina uh, în martie anul viitor. Organizăm uh, sesiuni de pregătire în două domenii. Deci, în primul rând, orientarea în funcție de rezultate a noilor programe și apoi îmbunătățirea uh, sistemelor de gestiune și de control. Cu aceste proiecte de pilot vom uh, viza mai mult de 340 de specialiști în domeniu. Am început să organizăm și conferințe și ateliere pentru a combate corupția și frauda cu alte direcții generale, dar și cu OLAF și Transparency International. Până acum am organizat șase evenimente cu mai bine de 500 de participanți și mai urmează astfel de, de două astfel de evenimente. După cum știți, uh, JASPERS oferă asistență concretă, e vorba de inițiativa comună cu uh, EIB-ul. JASPERS În 2013, portofoliul sprijinit a fost de uh, mai bine de 600 de proiecte cu un volum total de 60 de miliarde. În fine, dar nu în ultimul rând, pregătim un fel de un schimb, uh, un sistem de schimb uh, între experți. Regio Peer-to-Peer -peer se numește el deocamdată. În orice caz, e vorba de organizarea schimbului de experiență, de competențe între autoritățile de gestiune, autoritățile de certificare și de certificare peste tot în Europa. Ceea ce va permite uh, chiar și administrațiilor mai puțin performante să beneficieze de uh, pe urma competenței administrațiilor celor mai performante. Vom avea uh, vizite de studii, ateliere, uh, simpozioane, deci iată care sunt evenimentele pe care le pregătim deocamdată. Uh, sunt cu ochii pe ceas. Uh, stimați președinți, sper că am reușit să vă schițez activitatea noastră în acest domeniu foarte important al capacității administrative și în încheierea prezentării mele aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Iată, iau asta ca un semnal de bună cooperare între uh, Comisia Regi și Comisie. Iată uh, că este o înțelegere între noi. Uh, avem acum la dispoziție 40 de minute pentru discuții și aș ruga pe fiecare din membrii celor două comisii care va lua cuvântul să respecte timpul alocat. Domnul Eldridge, văd că s-a scris la cuvânt. Mulțumesc tuturor uh, celor care s-au scris la cuvânt, dar vă rog să respectați o limită de două minute pentru fiecare discurs. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând domnul Snyder, președintele grupului popular din Comitetul Regiunilor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule președinte. Am să continu ce începusem să spun în această după-amiază, noua politică de coeziune pentru următorii ani, cred eu că este foarte pozitivă, avem un proiect ambițios și la dispoziție fonduri ambițioase, aș spune. E vorba și de o colaborare foarte bună și prietenească între Coter și Regii. În ultima perioadă am fost uh, și eu președinte al Coter și m-am bucurat foarte mult de această colaborare. Am avut o experiență de care doresc să-mi amintesc uh, privind către viitor. La Comitetul Regiunilor am început destul de devreme, încă din anul 2008, uh, lucrul într-un grup ad hoc, care avea misiunea de a monitoriza uh, regulile care erau încă noi pe vremea aceea, deci de a monitoriza în practicile adoptate și de asemenea de a vedea spre viitor ce obiective ne putem uh, stabili pentru, pentru politica din 2014, din experiență. De aici au venit propunerile noastre, care s-au bazat foarte mult și pe experiența noastră regională de punere în aplicare a fondurilor structurale. Pe viitor, aș dori să propun același lucru și chiar să recomand pentru Comitetul Regiunilor să procedăm așa. Să creăm un nou grup, poate în următorul an, care să aibă misiunea să monitorizeze noul cadru reglementativ, să vedem uh, cum se va traduce în practică ceea ce sună atât de bine astăzi, ce funcționează, ce nu funcționează, ce experiențe avem la implementare și apoi uh, privind către viitor ce trebuie să facem noi ca să putem pune accentul exact pe aceste subiecte. Sunt importante foarte, foarte importante două lucruri. În primul rând, complexitatea administrativă de care cred eu că trebuie să ne ocupăm și, în al doilea rând, ca subiect de conținut, cum anume, se, cum anume va fi inclusă schimbarea demografică în politica de coeziune. Cum poate politica de coeziune să reacționeze pe viitor la schimbările demografice? Asta își propun eu pentru astăzi și sper să continuăm munca la fel de intens ca și în trecut în colaborare. Mulțumesc foarte mult! Am să-i dau cuvântul domnului Entridge. Thank you. And uh, may I start by complimenting... Mulțumesc. Încep prin a felicita pe toată lumea pentru pentru o imagine pozitivă ce a rezultat din discuțiile de astăzi de până acum. Fiecare de aici este animat de bune intenții, sunt convins și asta e, asta e foarte bine de văzut, deși se spune, știm cu toții, că drumul spre infern, spre iad e pavat cu bune intenții. Pentru că, iată, mă gândesc că vorbim în continuu de oamenii de la nivel local care trebuie să fie ascultați de regiuni și Totuși facem asta în locul cel mai centralizat, în acest palat al bunelor intenții în care ne aflăm acum. Și ne place să vorbim de consolidarea administrativă, tot mai mult administrație, dar asta pentru mine nu înseamnă deloc să dăm cuvântul oamenilor la nivel local, în mod democratic. Și eu sunt uh, parlamentar european pentru regiunea West Midlands din Marea Britanie, din uh, Anglia și m-a frapat că se vorbește de regiuni, zone, uh, zone ale metropolilor. În uh, zona mea se desfășoară dezbatere în legătură cu orașul Birmingham, cu, cu potențialul de a deveni o metropolă. Mulți de aici ar crede că e o idee bună, însă oamenii care ar fi implicați în această metropolă e, sunt cei care uh, locuiesc într-o zonă în care, care a fost leagănul Revoluției Industriale și nu-și doresc deloc această metropolă a Birminghamului, ci au o identitate regională diferită și celor, cei din Birmingham nici ei nu-și doresc această metropolă. Iată că de la distanță lucrurile par bune, însă la fața locului de multe ori oamenii nu își doresc multe în aceste proiecte uh, europene, deci totuși doresc să contribui și eu într-un spirit pozitiv la cele spuse. Știu, uh, nu pot fi stopate lucrurile astea, dar măcar vă informez că sunt niște probleme cu ceea ce de aici se pare că sunt idei bune, dar credeți-mă că la fața locului uh, nu sunt deloc plăcute de oamenii de acolo. Mulțumesc. Thank you very much. And now I'd like to give the floor to... Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Albădor, coordonator politic al Comisiei Coter. Mulțumesc că mă, vreau să continui uh, cele spuse domnul Schneider în legătură cu un organism uh, permanent care să fie înființat între comisiile noastre Coter și Regii. Fac asta pentru că consider că ne-ar duce la o mai bună înțelegere a modului în care aceste programe sunt uh, pus în aplicare și ar permite Comisiei Regii să își uh, facă simțită întreaga greutate pe lângă cea Comisiei în încercarea de a ne asigura că direcția viitoare a instrumentelor de politică de coeziune e cea pe care ne dorim cu toții. Am ascultat îndeaproape ce a spus uh, directorul general al Comisiei Europene pentru Politici Regionale și ar fi fost uh, foarte bine dacă acele state membre care nu au respectat, uh, de exemplu, introducerea celor investiții teritoriale integrate, pot să mă refer la un, la un stat membru, la uh, Regatul Unit, dacă luăm 45 de milioane din cele 55 de milioane a populației, fondurile uh, europene sunt alocate pe baza unor organisme care nu vor fi recunoscute în uh, programele operaționale sau acordurile de parteneriat, care ele însele nu sunt nici organisme uh, intermediare, nici responsabile, ci ele vor fi baza pentru aceste zone geografice pe baza cărora se vor realoca fondurile. Și nu avem uh, niciun ITI uh, decât în uh, Cornwall. Așadar, obiectivul nostru să avem abordare integrată spre activitățile teritoriale, ceea ce ne-am dorit ani și ani de zile Uh, acest obiectiv e subminat de faptul că, iată, nu se dorește la acest nivel să se aibă o abordare pentru aceste investiții integrate teritorial. Și uh, atunci spun și eu că ar fi bine să avem un organism uh, permanent între cele două comisii ale noastre, Cloter și Regii, pentru că ar beneficia de uh, experiența autorităților locale și regionale. La asta se referea domnul Schneider. Dispunem de această experiență și membrii Parlamentului European și cei de la Comitetul Regiunilor putem să ne întrunim uh, să spunem, o dată pe lună, de două ori pe lună sau o dată pe an, ca să revizuim starea de lucru, ce se întâmplă cu programele, Uh, care sunt problemele eventual și cred că e un lucru pe care membrii noștri l-ar saluta și ar fi o reacție pozitivă la solicitarea lui Mihail pe care mi-o însușesc și eu. Mulțumesc. Acum domnul Deli are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în maghiară. Vă mulțumesc și vreau să spun că au vorbit deja colegii mei uh, și în uh, capitolul anterior și au subliniat că e important uh, să consolidăm capacitatea de a acționa pentru regiuni și orașe. Știm că și Direcția Generală Regio a susținut uh, această arhitectură. Știm că Comisia Europeană e foarte activă și foarte uh, dornică să-și ofere ajutorul în acest domeniu pentru comunitățile locale și regionale. Știm că îi susține pe uh, decidenții din aceste administrații. Însă știm că știu și că de data asta bat la o ușă deja deschisă Însă este deosebit de important ce spunea domnul secretar general al OCDE. Domnia sa a vorbit despre un uh, așa numit dosar interactiv. Ar fi posibil să avem un fel de bază de date a celor mai bune practici. S-ar putea oare crea așa ceva pentru că uh, Uh, ar fi important să putem face schimb de informații despre utilizarea fondurilor în domeniul politicii de coeziune și cred că ar fi deosebit de important să avem o privire de ansamblu asupra acestor practici. Nu doar din perspectiva indicatorilor folosiți de OCDE, ci și din perspectiva indicatorilor folosiți de instituțiile europene. Astfel, am reușit să avem o imagine unitară europeană asupra subiectului. De asemenea, ar fi util dacă ne-am putea baza pe această experiență atunci când facem, să spunem, restructurări în statele membre. Foarte adesea se întâmplă să avem programe de restructurare în regiuni și atunci ar fi foarte util să ne putem uh, baza pe această experiență. Cred că ar fi bine să ne gândim la această idee și uh, să vedem dacă se poate crea o astfel de bază de date și să vedem și ce diferențe de calitate există între regiunile individuale. De ce unele regiuni uh, știu să folosească mai bine fondurile europene decât altele? Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Acum domnul Vozniak. Am o listă de 9 persoane care s-au scris la cuvânt. Mă rog, următorul vorbit. Mulțumesc, domnul Fărcherc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ce privește noua politică urbană, iată, S-a spus că orașele constituie motorul economic al Uniunii, să nu uităm, orașele trec prin mari transformări, sunt noi provocări, noi, noi cetățeni, schimbările sociale, imigrația, șomajul tinerilor și așa mai departe, inovația economică de asemenea. Deci trebuie să găsim noi politici din materie de energie și toate acestea pentru orașe majoritatea Uh, locuitorilor noștri trăiesc în orașe, în curând va fi vorba de 80 85%, deci trebuie să ne interesăm din ce în ce mai mult de orașe și mai ales asta în cadrul politicilor europene și a fondurilor uh, disponibile. S-au făcut multe declarații politice, dar după 20 de ani de declarații ar trebui o carte albă, trebuie să trecem la acțiune. E nevoie de o carte albă pentru o strategie europeană în acest domeniu și cred că în acest fel <clears throat> colegii noștri din Comisia Regia a Parlamentului European ar putea să fie susținut și e important să-i susținem. Acum e momentul să acționăm. Aș avea o întrebare pentru domnul Defa. Putem, într-adevăr, să ne așteptăm la o astfel de carte albă? Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul din partea Comisiei Regii, Nu? Domnul Vozniak, vă rog. Mulțumesc. Domnul Kiner, vă rog. Um, thank you and, uh... Mulțumesc. Din partea ECR, îi mulțumesc domnului Verker pentru comentarii, însă trebuie să ne preocupăm și de zonele care nu fac parte din orașe. Asta este o preocupare principală a mea. Mi-e teamă să nu fie lăsate deoparte. Însă sunt convins că domnul Guria, ca și domnul de Kerk, vor fi reamintiți pentru această uh, vorbă de distanța parcursă călare într-o zi. Uh, mi-e teamă că, iată, în acest titlu, regiuni și orașe nu se menționează și alte părți ale lumii. Totuși, uh, se vorbește despre fragmentarea guvernării. Dar nu aș fi de acord aici. Iată, Statele Unite probabil au unul din cel mai mare numere, cele mai mari numere de autorități locale, regionale din întreaga lume și cu toate acestea sunt convins că ei nu se întreabă dacă sunt ineficienți din punct de vedere economic. Cred că cuvântul fragmentare nu este bine ales. Sunt structuri diferite, în domenii diferite și s-ar putea afirma că până la urmă sunt zone de succes uh, Uh, nu cred că au nevoie de o dictatură pentru, un, pentru ca un sistem economic să fie eficient. Eu uh, sunt gata să încurajez uh, consolidarea autorităților locale, însă riscul este că atunci când discutăm asta, să nu credem că mai puțin e mai bun. Nu pot să susțin așa, să susțin așa ceva, trebuie să rămânem deschiși uh, Uh, să vedem că democrația este puternică în continuare în Uniunea Europeană la nivel regional. Okay. Now I'd like to give the floor to Mr. Costa. Mulțumesc acum domnul Costa, președintele Comisiei CIVEX. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte nu pot să nu-mi exprim frustrarea față de cuvintele domnului Han și uh, domnului Defa. E o diferență foarte mare între ceea ce au spus ei și aplicarea politicii regionale europene, cel puțin în țara mea. În primul rând, acordul de parteneriat a fost unul în care s-a implicat comisia, iar regiunile și municipiile nu s-au implicat suficient. Cu toate acestea, ar trebui să fie implicate mai mult municipiile și regiunile, iar uh, pentru regiunea mea ar fi necesar un program profesional unde uh, comunele și municipiile să poată să uh, își joace rolul de autor. În al doilea rând, Comisia mi se pare că nu a uh, luat în serios programul de investiții teritoriale integrate, care a fost aprobat de Parlamentul European. Parlamentul European a considerat că intervențiile teritoriale integrate sunt instrumente funcționale care nu trebuie să corespundă niciunei uh, circumscripții administrative și care urmează o logică de urmărire a mai multor obiective, într-un cadru și într-o formă integrată, discutate în parteneriat cu sectorul privat, cu universitățile, cu ONG-urile și cu uh, și aceste parteneriate nu pot fi dezvoltate decât la nivel local și nu la nivel central. Aceste intervenții teritoriale uh, integrate, inițiative teritoriale integrate trebuie diseminate în state, trebuie diseminate la nivel municipal, e necesar însă parteneriatul local și implicarea locală. În afara cadrului politicii regionale și în cadrul UE 2020, însă și ă, cu privire la UE 2020 discuția a fost total centralizată. Și aș dori să mai adaug două puncte. În primul rând, cum este posibil să existe o politică urbană și după aceea um, aplicarea fondurilor de coeziune să nu uh, fie făcută la, uh, pentru investițiile energetice în clădirile uh, din orașe și să nu se permită nici finanțarea proiectelor de mobilitate urbană. Combaterea modificărilor climatice nu poate să fie făcută fără să se țină cont de orașe care uh, sunt responsabile de 70% din emisiile de CO2. Este foarte important ca în orașe să se aplice programe de mobilitate durabilă și investiții, să se facă investiții energetice. În încheiere, aș dori uh, să rog Comisia să se gândească la inovații în domeniul politicii urbane și nu doar la inovații care să presupună o, o investiție de la nivelul local sau național, ci inovații care să fie finanțate de Comisie pentru mediul urban. Vă mulțumesc frumos! Thank you. Mulțumesc! Aș dori să-i dau cuvântul domnului Salvatore Cicu. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că reflexia care se dezvoltă aici, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuie completată cu anumite aspecte. În primul rând, voi porni de la incapacitatea autorităților locale din multe regiuni Sigur, vorbesc de zona din care provin eu, cea insulară italiană din sud. E vorba de o incapacitate care nu înțelege prioritățile, strategiile Uniunii Europene și se inserează într-un cadru confuz. Nu se reușește să se folosească resursele uh, care să poată ajuta la construirea de infrastructuri pentru o viață mai bună pentru cetățenii noștri. Cred că e important să relevăm și să subliniem și reflexia venită de la Direcția Generală pe Regii când se vorbește de priorități strategice, de nou, nou, iată, un nou concept de intervenții programatice, uh, de organisme care acționează combinat, uh, iată, zone metropolitane, uh, zone urbane extinse, deci dincolo de rolul regiunilor și orașelor. Acest rol de coordonare pentru acțiune care trebuie să traducă în realitate o viziune care să țină cont de directivele la nivel european. Cred că aici trebuie să uh, acționăm și să punem accentul pe formare, pe cultură. Sigur, trebuie să susținem dezvoltarea urbană durabilă, cu concentrarea resurselor în mod integrat, uh, să ajutăm zonele cu probleme, să ținem cont de specificitatea regiunilor, dar trebuie în același timp ca aceste proiecte de dezvoltare urbană să fie finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și să fie integrate între ele pentru a realiza programe cât mai ample pentru a elimina carențele existente la ora actuală. Mulțumesc. Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Carla van Langeren. Thank you, and I will, uh... Mulțumesc. Am să vorbesc suedeză. Uh, Mulțumesc. Stimați uh, membrii ai Comisiei Regii, stimați membrii COTER, sunt uh, membra grupului ALDE, și cred că e foarte important să dezbatem despre aceste noi instrumente și să schimbăm opinii despre competențele și resursele autorităților regionale care trebuie să fie suficiente pentru că ele să poată folosi aceste fonduri și să pună în aplicare aceste programe. E clar că în următoarea perioadă guvernanța UE va fi mult mai puternică, iar accentul se va pune pe creștere și ocupare, bineînțeles. Aceste eforturi trebuie să corespundă nevoii reale de dezvoltare și să creeze un potențial de dezvoltare real, ceea ce ni se pare foarte bine. Este foarte bine să se utilizeze fondurile și pentru dezvoltarea orașelor, însă cota pentru orașe este mult prea mică sunt uh, și multe contradicții și noi tocmai în zonele urbane am dorit să ameliorăm accesul la finanțare. Toate acestea sunt uh, inițiative transversale care trebuie cofinanțate. Credem că este foarte bine și așteptăm cu nerăbdare să vedem evoluția dezvoltării conduse de la nivel local. Analizând aceste metode, vedem uh, și cum se desfășoară în practică această muncă la nivel local. Nivelul local este cel mai apropiat de cetățeni. Nivelul local și regional uh, duce la uh, coeziune, realmente, ca să putem avea o dezvoltare economică și socială în întreaga Uniune Europeană. La nivel local se poate uh, crea o diferență. Și de aceea e foarte importantă punerea în aplicare. Trebuie ca politica de coeziune să fie diseminată și să fie respectate principiile parteneriatului. Trebuie ca nivelul local și regional să aibă responsabilitatea resurselor necesare pentru a desfășura această politică. Statele membre trebuie să se implice în planificare și în evaluarea pe care le fac posibile aceste parteneriate. Știm că sunt exemple bune în Austria, în Polonia, de exemplu, în Suedia noi am uh, lucrat la dezvoltarea acestui model și vom susține acțiunea locală finanțată din diverse fonduri. Suntem singurul stat membru care face acest lucru realmente. Parteneriatele pentru uh, fondurile structurale sunt un lucru de, cu care ne mândrim. Avem 8 programe regionale, ceea ce e foarte important pentru Suedia. E vorba de o strategie pentru proiecte în care ne implicăm, însă ni se pare că cei de la Comisie nu înțeleg foarte bine metoda noastră de lucru și am dori să folosiți exemplele noastre ca bune practici. În cele din urmă aș dori să mă refer la simplificarea regulilor. Regulile trebuie simplificate ca să le fie mai ușor celor care depun cereri. Fondurile și programele trebuie coordonate, dar noi credem și că vom avea nevoie de mult mai multă asistență tehnică în acest scop. Credem că noi indicatori și noile reguli ale Comisiei sunt pozitive. Dar credem că vor fi foarte multe cereri ceea ce va reprezenta un obstacol în calea dezvoltării pe care dorim să o obținem. Credem că e foarte bine să avem indicatori timpurii și cred că e foarte bine ca cei care depun cereri să știe care sunt condițiile. Sunt noi evaluări sau noi criterii de evaluare după aceea. Dorim ca proiectele și investițiile să ducă la rezultate. Asta ne dorim cu toții și dorim ca Uniunea Europeană să contribuie la creștere și creare de locuri de muncă. Acesta este obiectivul politicii și este foarte bine din perspectiva regională. Uniunea Europeană trebuie să devină mai relevantă și mai apropiată de cetățeni și de aceea credem că dezvoltarea locală condusă local, ancorată democratic, este absolut necesară. Aceasta sporește încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și vizibilitatea acesteia. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now, Mr. Mulțumesc. Domnul Schwabski. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni... Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnilor și domnilor, dragi invitați, Evenimentul de astăzi, Open Days, este foarte important și aș dori să îl salut călduros pe domnul Defa cu această ocazie. Dar uh, sunt oarecum dezamăgit de ce am auzit uh, aici, și anume că trebuie să ne exprimăm cât mai pe scurt. Nu sunt mulțumit de faptul că primim fiecare doar câte două minute timp de vorbire, abia reușim să ne exprimăm. Acum că am spus acest lucru, vreau să vă mai spun că am fost recent uh, autorul unui um, raport privind uh, parteneriatul în domeniul uh, politicii regionale și pe tema codului de bune practici. Eu sper ca politica noastră să amelioreze situația din Europa și să consolideze implicarea cetățeanului. Salut uh, rolul Parlamentului European și introducerea de acte delegate în acest domeniu. Pentru noi, ca regiune, acest lucru a devenit uh, unul foarte pozitiv. Sperăm să avem o schimbare de mentalitate reală, pentru că noi ne dorim ca cetățenii să poată decide singuri ce nevoie au și ce să fie susținut. Parteneriatul Treb nu trebuie însă să fie o altă formă de consultare și doar atât. Noi dorim ca parteneriatul, ideea de parteneriat să capete viață. Sperăm să convingem statele membre că parteneriatul trebuie să aibă realmente un rol central și să fie uh, o uh, componentă cheie a politicii de coeziune. Și sigur că ne-am dori să avem mai multe stimulente și mai puține sancțiuni. De aici credem noi că ar trebui să derive conceptele de finanțare și ne dorim ca statele membre să aibă o responsabilitate mai puternică. Dar sigur că fondurile trebuie să fie și administrate, avem nevoie de o administrație bună, însă comunitățile locale și regionale nu trebuie să fie doar cei care se ocupă de punerea în aplicare. De asemenea, nu se poate ca o parte uh, mare din fonduri să rămână nefolosită. Cel mai important este să consolidăm poziția cetățeanului, iar comunitățile locale și regionale să fie implicate mult mai puternic ca să poată da rezultate. Eu vin dintr-o țară care a fost adesea cel mai bun elev din clasă la folosirea de fonduri europene. Vin dintr-un stat european de dimensiune medie și sper ca uh, și, cel, și dintr-un oraș de dimensiune medie, mă scuzați, și sperăm ca și orașele să primească în Europa aceleași șanse ca și regiunile. În cele din urmă, trebuie să ne concentrăm asupra oamenilor. Nu putem permite ca în Europa ocuparea să nu fie luată în serios. Șomajul la tineri este o problemă pe care trebuie să o combatem. Mai mult trebuie să ne gândim la viitorul copiilor noștri și să investim în el, care uh, viitor nu este nici pe departe unul prea roz. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai am acum patru vorbitori înscriși pe listă și uh, am să Mm, renunț la cuvintele mele de încheiere și am să le dau cuvântul uh, următorilor vorbitori, ultimii patru, Sper că am numit pe toată lumea. Începe domnul Broje. Pane předsedkyně, pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi krátce zmínit. Bună ziua, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Un uh, comentariu succint și două observații legate de situația din Republica Cehă. În primul rând, vorbim de aceste instrumente descentralizate de guvernanță, vorbim despre fonduri financiare destinate nivelului local. Nu îmi închipui că aceste finanțe locale Uh, pot fi administrate doar la nivel uh, național. E foarte important să introducem și nivelul local în aceste planuri strategice. Trebuie să definim uh, zonele în care aceste finanțe sunt folosite, cu alte cuvinte să pregătim programele individuale și de asemenea trebuie să pregătim și implementarea lor. Nu mi, mi dacă, dacă spuneam că nu-mi închipui, poate că nu e corect. Ba da, uh, e foarte posibil, dar nu cred că e atitudinea cea mai bună. Și de aceea cred că în calitate de Comitet a Regiunilor și Coterul mai ales uh, ar trebui să insiste asupra nivelului multiguvernanță pe mai multe niveluri. Acesta este mm, singurul mod de a continua. Dar, pe baza spus, celor spuse de antevorbitorii mei, ă, cred că, într-adevăr, e loc de mai bine. În ceea ce privește instrumentele specifice, la, în Republica Cehă vom folosi șapte din cele ă, din, din ă, IT-urile. E vorba de IT-uri orizontale, ceea ce înseamnă că putem să folosim bani din, progr din programele centrale. Un alt aspect este că aceste IT-uri se axează pe programele urbane în totalitate, nu doar asupra orașelor, ci și asupra uh, regiunilor din jurul lor. Eu, în calitate de primar, vă pot spune că programele acestea sunt mult mai bune decât cele din ultima perioadă financiară 2007-2013. Iar în ceea ce privește aceste grupuri de acțiune locale, uh, grupurile CLLD, acestea au fost uh, folosite doar pentru dezvoltare rurală. Cred că dacă le-am extinde sfera de aplicare și la fonduri structurale, am soluționat două probleme. Uh, e vorba de grupuri foarte omogene, cam 270 în Republica Cehă, de exemplu. Unele acționează la nivelul municipalităților locale, uh, aceste grupuri unele funcționează bine, o strategie bine definită, altele însă Náš hlavní problém tedy spatřuji v tom, jak nastavit... Altele funcționează în mod ad hoc, improvizat. Deci care ar fi problema, din punctul meu de vedere? Problema ar fi lansarea, stabilirea activităților, definirea acestora, astfel încât ele să aibă un rol important de jucat la nivelul politicii de coeziune. În orice caz, e un instrument foarte bun care va aduce un viitor luminos pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Muchas gracias, presidente, presidenta. Mulțumesc. Domnule președinte și doamnă președinte, vreau să intervin cu un exemplu concret. Uh, până acum s-a vorbit uh, teoretic, eu nu uh, aparțin nivel municipal, și regional. Reprezintă o regiune care are 2.800.000 de locuitori, care din 96 până acum a primit 19 miliarde de euro din fondurile ale Uniunii Europene. Ceea ce ne-a permis să trecem de la o regiune a convergenței din 2004 la peste 90%, 90% acum. Suntem dintre puținele regiunile Europei care au trecut direct de la convergență la regiune din cele mai dezvoltate. Ne, am, iată, am putut uh, profita de cofinanțare, de cantitatea de fonduri, de concentrare tematică și acum ne concentrăm pe nou scenariu financiar și sigur că dorim să uh, îndeplinim cerințele regulamentului și, în plus, Asta în funcție de propriile noastre obiective și provocări, pentru că suntem un exemplu că politica de coeziune în Europa a funcționat și poate să funcționeze în continuare. De exemplu, ă, pentru a stimula societatea cunoașterii. Obiectivul nostru este să trecem în termen de PIB de la 0,8 la 1,25 nou cadru de finanțare și cu sprijinul pentru IMM-uri mai mult de 52% prin instrumente financiare în cadrul uh, protecției mediului, 19% uh, FEDER pentru a însănătoși apele din râurile noastre, iată pentru componentele importante pe care le reprezintă în PIB-ul nostru uh, regional. 30% în lupta împotriva inegalităților, 16 puncte mai mult decât uh, ceea ce prevede regulamentul european. Și, în fine, da, sunt de acord cu ce spunea colegul Schneider. Uh, cu probleme demografice. Da, asta e marea provocare a viitorului, demografia, și acolo trebuie să ne concentrăm eforturile noastre cu eventuale programări și apoi să gândim și dincolo de 2020, pentru că, în definitiv, există bune instrumente de planificare, o bună cultură administrativă, de gestionarea cheltuielor și a investițiilor publice, asta pentru a cantifica, a cuantifica obiectivele și astfel să putem și uh, măsura foarte bine rezultatele. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc! Domnul Bernard Sulaș. Foarte pe scurt, patru observații. În ceea ce privește ITI-urile, sunt de acord cu cele spuse de colegul uh, Antonio Costa, în Franța m-am ocupat de pregătirea fondurilor structurale. Orașul Lyon, cu 2 milioane de locuitori, nu optează pentru IT pentru că e prea complicat. No comment. E dramatic. Vă două observați. Înregistrăm foarte multe întârzieri. Un an am încercat să le explic concetățenilor mei că proiectele sunt eligibile pentru 1 ianuarie 2014, însă vă rog să țineți cu toții uh, seama de faptul că s-au înregistrat prea multe întârzieri. Trebuie să mergem mai repede. O a treia observație. Comisia Europeană, cu bună știință, a uh, făcut uh, contra celor spuse în regulamente. Pentru TIC, pentru mobilitate, a trebuit să ne luptăm din răsputeri pentru a impune uh, cele hotărâte de Parlamentul European și de către Consiliu Uh, în regiunile noastre. Am pierdut foarte mult timp uh, și nu numai eu, și colegii mei. A, a patra observație, cred că la un moment dat ar trebui să ajungem și cred că sunt un sentimentul tuturor să explicăm că orice investiție veritabilă pentru viitor e o investiție pentru Europa și nu o cheltuială suplimentară care trebuie retrasă din PAC și din tratat. Eu sunt de acord întru totul că nu trebuie să avem derapaje la cheltuielile de funcționale. Dar dacă nu procedăm cum au făcut și cum fac și astăzi americanii, nu e vorba de partide de stânga sau de dreapta, ci despre americani, deci dacă nu facem ca ei, Europa, știm ce a devenit, va continua uh, pe același făgaș. Thank you very much. And Mr. Mulțumesc, domnul Helis Vansa. Stimate domnule președinte, este corect atunci când uh, se critică, pentru că critica pune lumea în mișcare. Dar chiar acum, la deschiderea Open Days, cred că trebuie să ne exprimăm și pozitiv și să ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimii ani, la colaborarea dintre Comitetul Regiunilor și Comisia Regii din Parlamentul European, colaborarea cu Direcția Generală Regio, care s-a ameliorat constant. De asemenea, uh, crearea uh, fondurilor s-a ameliorat, iar deficitul s-a micșorat. Avem noi instrumente. Nu s-a vorbit astăzi despre uh, grupările europene de uh, cooperare teritorială, eu sunt coordonatorul COTER pe acest program, de colaborarea intra- și interregională, de deschiderea regiunilor, de deschiderea către regiuni care nu fac parte din Uniunea Europeană. Este un progres enorm. La fel și activitatea comisarului nostru, care pe viitor va fi comisar pe politică de vecinătate, domnul comisar Han el a, exprima, a exprimat clar că și noua sa funcție va ține cont de aspectele regionale și le va da o mare importanță. La fel, guvernanța multiniveluri, stimată doamnă președinte a Comisiei Regii, vrem să vă rugăm din toată inima ca Comisia Regii să se ocupe de acest subiect și să colaboreze intens cu experții de la Comitetul Regiunilor. Am fi foarte recunoscători Comisiei ă, dacă ar ține cont de opiniile noastre în dezvoltarea strategiei macroregionale. Suntem deja la a patra strategie macroregională. Este o strategie în care se menționează explicit guvernanța mult pe mai multe niveluri, se vorbește despre structuri și uh, organizarea lor la modul cel mai clar și eu cred că trebuie să menționăm aceste lucruri pozitive. Trebuie să ne bucurăm de acest schimb de idei, uh, să ne bucurăm de contactul dintre regii și Coter. Ok, thank you, thank you. Mulțumesc. Domnule Uh, de fapt doriți să reacționați, dar nu uh, în mai mult de 3 minute. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Au fost intervenții care nu mă vizează pe mine, sigur, uh, această cooperare strânsă între Coter și Regio, dar domnul Schneider s-a referit primul la asta și aș dori și eu să-i răspund. Da, într-adevăr, cred că este foarte util și pe noi ne interesează foarte mult experiențele făcute la fața locului cu aceste noi instrumente. Ce am făcut noi? Noi am încercat să reținem tot ce am putut pentru a promova aceste instrumente. Am acordat uh, consiliere, am încercat să facem și muncă de convingere și așa mai departe, dar știți și dumneavoastră că e un set de instrumente pe care îl punem la dispoziția statelor membre și până la urmă e la latitudinea statelor membre să le folosească sau nu. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a le promova în anumite state membre și regiuni, cu mai mult succes decât în altele. Ceea ce are ieșit și din discuții. Deci, mă interesează foarte mult feedback-ul, reacțiile. Știți că și la noi sunt studii în curs pentru a disemina informații în legătură cu noile trăsături care, și felul în care funcționează prin intermediul parteneriatelor sau al instrumentelor teritoriale. De asemenea, m-ar mai interesa atunci când uh, vorbiți despre complexitate, m-ar interesa și uh, exemple de simplificare. E coeziunea, cum va funcționa ea? Cred că e foarte important să primim reacții chiar de la uh, fața locului. Deci, de la nivelul cel mai de jos. Un alt aspect la care aș dori să mă refer, pentru că a intervenit de mai multe ori în dezbateri, îl reprezintă schimbul de bune practici. Cred că e foarte important să obținem un fel de o gestiune a, a cunoștințelor legate de bune practici. Nu cred că există o soluție miracol sau un calapod, o bază de date ar putea să fie utile în anumite domenii, dar o rețea sau un eveniment uh, precum uh, zilele deschise e uh, important în egală măsură. Avem și rețelele digitale. Trebuie să continuăm toate, pe toate pistele și, așa cum spuneam, schimbul de experiență, de competență între statele membre, între administrațiilor statelor membre, între admi- administrațiile regionale, reprezintă un aspect pe care noi îl încurajăm. Un alt uh, aspect chestiunile sau chestiunea urbană. Mai bine de jumătate din investițiile FEDER se vor face în orașe, ceea ce nu înseamnă însă că orașele uh, vor fi unicele uh, responsabile sau se vor ocupa exclusiv. Deci, dacă dorim să consolidăm rolul orașelor, atât dumneavoastră cât și la Comitetul Regiunilor, cât și la Parlamentul European, ați insistat pentru uh, 5% din FEDER articolul 7. Pentru că articolul 7 prevede ca regiunile să devină actori uh, parte la uh, procesul de implementare a fondurilor structurale și nu simpli beneficiari ai investițiilor. Și, așa cum spuneam, Speră, ă, deci noi ne bucurăm de faptul că absorția e mai mare de 5%. Nu funcționează peste tot lucrurile perfect în toate statele membre, dar totuși este un aspect pozitiv pe care îl salutăm. Apoi acțiunile inovatoare la nivel urban, un al doilea aspect. Aș dori să vă spun că avem o primă licitație pentru proiecte până la sfârșitul anului viitor. E un proiect în ă, pregătire. Știți că bugetul european este cam de 350 de milioane și un ultim aspect și mă apropii de sfârșit în ceea ce privește agenda urbană. Am avut comunicarea cu uh, consultarea publică care s-a încheiat. Sigur că mai durează ceva până la primirea tuturor contribuțiilor definitive, dar în orice caz, următoarea etapă este să analizăm aceste contribuții și după aceea noua comisie va trebui să hotărască care sunt următoarele etape care trebuie parcurse în acest uh, dosar al agendei urbane. Doamnă președinte, iată contribuția mea. Nu mai lungă de 3 minute mi-ați spus. Mulțumesc că v-ați uh, uh respectat timpul alocat. Domnul Voșniac. Amândoi avem la dispoziție trei minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Nu am nevoie de un minut și jumătate. E foarte greu să sintetizez tot ce s-a spus, pentru că am atins foarte multe subiecte, însă ce mi se pare mie foarte clar e că ne îngrijorează timpul, întârzierile. Trebuie să recuperăm întârzierile din acest an, care ar fi trebuit să fie primul din perspectivele financiare. Iată, ne apropiem de sfârșitul anului 2014 și nu avem rezultate prea strălucite. Va trebui să finalizăm uh, tot, uh, toată activitatea noastră legată de uh, documente e o misiune importantă. Apoi, în al doilea rând, trebuie să respectăm această uh, multiguvernanță, regula multiguvernanței, trebuie să fim un partener activ a cărui uh, poziție este luată în considerare la nivel decizional, atât la nivel uh, național cât și european. Și aș dori acum să evidențiez și problema celor mai bune practici. Trebuie să scoatem în evidență cele mai bune exemple, dar cred că într-adevăr este util pentru că cu toții ne dorim exemple de succes care uh, apar uh, în Europa. Și e foarte important să avem un schimb de astfel de experiențe pozitive, astfel încât uh, actorii să fie încurajați în această direcție. Aș dori să vă mulțumesc în încheiere pentru contribuții. Am notat foarte multe aspecte importante, cred că și Comisia a putut să-și facă o imagine de ansamblu, viziune și cred că am reușit să înfăptim foarte multe astăzi. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, pentru organizarea acestei reuniuni uh, comune. Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru concluziile succinte. Aș dori să continui în limba mea, în bulgară. Nu am prea multe ocazii să folosesc, să mă exprim în limba maternă. Da, uh, благодаря. Așa că uh, voi profita de această ocazie. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru participarea la discuțiile de astăzi. Astăzi am uh, discutat despre o gamă întreagă de, de probleme și de soluții. Am uh, prezentat foarte multe domenii în care avem de lucru. Eu sper să reușim să colaborăm în toate aceste domenii. Aș dori să uh, subliniez acum trei subiecte care au fost, după părerea mea, subiectele centrale ale discuției de astăzi. În primul rând, trebuie să fim aproape de cetățeni. Trebuie să fim aproape de uh, ceea ce consideră uh, cetățenii că trebuie rezolvat, de rezultate. Trebuie să urmărim atent proiectele individuale, trebuie să urmărim și aplicarea instrumentelor în domeniul politicii regionale. Foarte adesea se spune că politica regională aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățean. Da, așa și este. Cu toate acestea, uh, noi toți care lucrăm în acest uh, domeniu determinăm cât de aproape vom fi de cetățean prin politica noastră. Un alt subiect cheie este așa numita abordare integrată în cadrul politicii regionale. În al treilea rând, este important să consolidăm capacitatea administrativă, să facem un schimb de bune practici și de cunoștințe și să susținem formările. Astfel, cetățenii europeni vor fi implicați în eforturile noastre comune în eforturile noastre comune ce țin de a obține o politică regională mai bună care să creeze până la urmă condiții de trai mai bune pentru cetățenii europeni. Avem o experiență în cadrul bunei colaborări pe care am, uh, adus, am dus-o până acum și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participarea de astăzi la discuții. De asemenea, președinta mulțumește și interpreților, mulțumim și noi și uh, aș dori să uh, le mulțumesc și uh, experților noștri, celor care au luat cuvântul. Vă urez tuturor mult spor în eforturile dumneavoastră următoare. Mulțumesc tuturor și aici se încheie reuniunea comună a Comisiei Regii și a Comisiei Coter.